Good afternoon, colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Vă rog să luați loc. Vom avea o după-amiază interesantă și intensă pentru acest schimb de opinii interesant. Așadar, Permiteți-mi pentru început să-i salut pe invitații noștri din această după-amiază. Vom avea un schimb de opinii cu domnul Julian King, comisar pentru Uniunea Securității din partea Comisiei Europene și de asemenea cu domnul ambasador Kaya Taya, care îl înlocuiește pe domnul ministru Umwelt, ministru de interne ale Estoniei din partea președinției. Am fost informați că în cursul lunii decembrie Comisia intenționează să-și prezinte propunerea legislativă pentru îmbunătățirea interoperabilității sistemului JHA. Președinția Estonă și Comisia au uh, sugerat să susțină un schimb de opinii tripartit cu Comisia Libe pentru uh, a ajuta în pregătirea acestei propuneri. Pentru început, uh, voi da cuvântul domnului ambasador Caetel, care va vorbi din perspectiva statelor membre, după care voi da cuvântul domnului comisar King, care ne va reaminti câteva dintre soluțiile pe care le propune Comisia pentru a aborda nevoilor statelor membre. După aceste intervenții vom uh, proceda la un schimb de opinii. Pentru început, așadar, permiteți-mi să dau cuvântul domnului ambasador Tile. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați europarlamentari, domnule comisar King. Desigur că aș dori să mulțumesc organizatorilor pentru această dezbatere cu privire la interoperabilitate dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie, chiar înainte de ca și Comisia Europeană să-și prezinte propunerea. Acest lucru arată cât uh, de important considerăm că va fi acest act legislativ pentru ca celelalte baze de date importante să funcționeze corect. Trebuie să îl scuz pe ministrul Anvelt, ministrul de interne al Estoniei, care, din păcate, este bolnavă, în luna noiembrie este greu de supraviețuit uh, în Estonia, mult mai greu decât aici la Bruxelles. Aș dori să încep discuția de astăzi cu o declarație pentru a ne asigura că zona Schengen funcționează efectiv, fără controle la granițele interne, ceea ce este principalul nostru obiectiv și știm cu toții că acest lucru este în pericol în momentul de față, așadar pentru ca acest lucru să se întâmple, autoritățile noastre trebuie să coopereze în întreaga Uniune. Pentru a facilita această cooperare, o serie întreagă de sisteme IT au fost deja create, altele urmând să fie create în următorii ani. Însă nu trebuie să repet faptul că am asistat cu toții la atacurile teribile împotriva societăților noastre, iar în investigarea acestor acte teroriste, din păcate am descoperit că maniera în care funcționează și interacționează sistemele noastre informatice nu este perfectă. Mai sunt multe de făcut în această privință. Despre ce vorbim, de fapt? În uh, cea mai bună manieră estoniană aș dori să vă arăt și nu să vorbesc despre acest lucru sau să vă transmit informații în scris. Prin urmare, am pregătit un uh, scurt uh, video și am să-l rog pe colaboratorul meu să îi dea drumul.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 Vă mulțumesc. Iar acum am să dau cuvântul domnului comisar King pentru a continua schimb, acest schimb de opinii din partea comisiei, după care voi deschide dezbaterea. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați europarlamentari. Mă bucur să pot continua această discuție. Mă tem că prezentarea mea nu e la fel de vizuală și atrăgătoare ca cea a antevorbitoarei mele, dar uh, permiteți-mi să preiau câteva din temele care au mai fost menționate în discuții anterioare și sperăm că putem uh, duce mai departe această dezbatere chiar și înaintea momentului în care vom uh, înainta formal propunerea noastră legislativă, pe care desigur o vom discuta în detaliu. După cum vă spuneam, autoritățile naționale sunt uh, uh, la limita uh, externă în aceste schimburi, dar coordonarea de la nivel european le oferă un instrument vital și trebuie să ne asigurăm că le oferim susținerea cea mai bună, cu informații complete, precise, fiabile și accesibile. Cred că am făcut progrese substanțiale. Noul sistem de intrare-ieșiri adoptat de Consiliu ieri Vă mulțumesc, domnule Diaz de Mera și tuturor celorlalți care s-au implicat în acest dosar doamnei ambasador Thailand și președinția estone. Următoarea prioritate este ETIAS. Știu că și acesta este un dosar care suscită foarte mult interes și aici aș dori să vă mulțumesc pentru eforturile făcute până acum. Sper că vom ajunge la adoptare până la finele anului. Avem o propunere pentru întărirea actualelor sisteme, sistemul Schengen, euro dacă pentru cei care solicită azil sau migranți, ECOS pentru resortizanța țărilor terțe care au deja condamnări. Trebuie să ajungem la un acord rapid pe aceste dosare. Cred că este salutar faptul că facem progrese pe interoperabilitate și astfel putem închide lacune informaționale, dar și după ce vor fi agreate aceste dosare, vor mai rămâne câteva incoerențe între diferitele sisteme care încă nu-și vorbesc. Pază de coaste, oficialii de la migrație și alții au nevoie de acces rapid la datele care să le permite să-și facă treaba. Trebuie ca noi să le facilităm acest acces care să fie mai rapid, mai simplu și mai cuprinzător. De pildă, în timp ce acum verificăm pe toată lumea care încearcă să intre în Uniunea Europeană în sistemul SIS, nu este atât de ușor să faci această verificare, de pildă, în sistemul de informație a vizelor. Pentru solicitanții de azil nu se poate face o singură verificare paralelă în Eurodac și VIS când poliția verifică un resortisant al unei țări terțe, pot face această verificare în Eurodac pentru gestiunea migrației, dar dacă această persoană ar comite un delict minor, atunci nu ar putea consulta baza de date Eurodac pentru a-l identifica. Când se investigează un caz de terorism sau infracțiune gravă, este mai greu pentru poliție să acceseze datele migranților ilegali în Eurodac decât să acceseze baza de date pentru deținătorii legali de viză în viz. Cetățenii unor state terțe s-ar putea să uh, scurcircuiteze aceste sisteme folosind mai multe identități, alias. Deci sunt chestiuni care vor persista și după ce uh, vom pune în aplicare propunerile care se discută în momentul de față. Aceste puncte slabe uh, înseamnă că cei care își fac datoria la graniță, în cazul poliției, au o imagine incompletă și acest lucru ar presupune din nou că infractori sau teroriști ar putea să se ascundă sub uh, identități false, cum din păcate s-a întâmplat uh, la Berlin și credem că trebuie făcut ceva în această privință cu ajutorul dumneavoastră. Există și o susținere largă din partea publicului european pentru a aborda aceste chestiuni. În acest context, propunerea noastră viitoare cu privire la interoperabilitate va încerca să dea un răspuns la aceste preocupări. Am lucrat la această propunere de ceva timp deja, am avut deja discuții și cu dumneavoastră, o dezbatere cuprinzătoare pe teme juridice și operaționale în cadrul activității care funcționează deja de 12 luni cu experți la nivel înalt, am efectuat și consultări publice, am continuat uh, activitatea tehnică și am ținut la curent și secretariatul LIBE. Atunci când am discutat acest lucru în luna mai, așa cum a amintit și doamna președinte, am oferit să avem o discuție comună între cele trei instituții pentru a înțelege toată lumea uh, ce propunem pentru viitor. Mă bucur că are loc acest lucru, chiar și aseară când câțiva dintre dumneavoastră au avut posibilitatea să discute cu experții tehnici. Activitatea noastră de consultări în ultimele șase luni a venit să confirme abordarea pe care am uh, inițiat-o. Propunerea noastră este ca toate sistemele de informații centralizate pentru securitate și gestiunea frontierelor să devină interoperabile sistemul V, sistemul SIS, Eurodac, noul sistem de intrări-ieșiri, sistemul ETIAS propus și sistemul propus ECRIS pentru cetățenii unor state terțe care au deja condamnări. Pentru a face acest lucru e nevoie de trei componente tehnice. În primul rând, un portal de căutare european care va ajuta pe grăniceri și pe politici poliția de frontieră să, fac, să caute în mai multe baze de date simultan, respectând uh, drepturile de protecție a datelor individuale, ceea ce nu se va schimba. Pentru prima dată vor fi în măsură să obțină rezultate combinate pe același ecran. Portalul european de căutare va permite beneficiarilor să folosească sistemele existente într-o manieră mai productivă. În al doilea rând, un serviciu pentru identificarea Uh, amprentelor uh, care va permite autorităților să folosească acest serviciu de identificare cu un singur click și de data asta respectând toate drepturile fundamentale pot, vor putea face căutări pe bază de date biometrice, iată, într-o manieră mai productivă. În al treilea rând, un registru comun de identități, unde vor fi înregistrate nume, da, data naștere și date biometrice și acest lucru ne va ajuta să vedem dacă cineva este înregistrat sub multiple identități. Pe lângă componentele tehnice pe care tocmai le-am menționat, uh, analizăm și chestiunile care țin de procese și proceduri pentru accesul la bazele de date. Autoritățile naționale ne-au raportat uh, dificultățile cu care se confruntă atunci când încearcă să verifice identitatea unui cetățean dintr-un stat ters pe teritoriul lor. Când un astfel de cetățean nu poate sau nu dorește să prezinte documente, autoritățile nu pot verifica identitatea Uh, acestora în sistemul de informații pentru vize sau Eurodac, cu excepția cazului în care verificarea se face în contextul gestiunii migrației. Și acest lucru nu poate fi corect. Autoritățile naționale trebuie să aibă posibilitatea să detecteze și să combată frauda de identitate și pe teritoriul lor. Este o parte esențială a activității noastre să încurajăm verificări proporționale din partea Comisiei în zona Schengen, așa cum spunea și doamna ambasador, pentru În al doilea rând, conform preocupărilor exprimate de grupul la nivel înalt, analizăm dificultățile poliției care investigează infracțiuni de terorism sau infracțiuni grave pentru a accesa baze de date care țin de gestiunea frontierelor pentru identificarea unei persoane. Deja în primăvara anului trecut ne-am dat seama că s-ar putea să revizuim regulile actuale. În abordarea comisiei de la începutul anului am spus că vom avea în vedere reguli mai uh, suple în ceea ce privește accesul la aceste baze de date. Nu vorbim de schimbarea drepturilor de acces aici, și despre modul în care acestea se exercită în mod eficient. Ambele aspecte, verificări de identitate pe teritoriu și verificare de punere în aplicare fac parte din pachetul nostru legislativ, inclusiv o evaluare cu privire la impactul asupra drepturilor omului și a sferei private. Dacă vom decide să propunem modificări pe aceste reguli și proceduri, o vom face într-o manieră proporționată și cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Assessment. Trebuie să publicăm o evaluare de impact uh, și vă voi evidențiat ceea ce vedem noi ca fiind beneficii aceste măsuri. Ne, ajut, ne vor ajuta să ne asigurăm că datele sunt complete, uh, fiabile și de încredere. Vom depăși fragmentarea informațiilor, permitem autorităților naționale să lupte împotriva fraudei de identitate și vom permite mm, grănicerilor și ofițerilor de pune în aplicare a legii să își uh, îndeplinească uh, slujba. Totul în, cu respectarea drepturilor fundamentale și a cadrului pentru protecția datelor și respectând datele deja existente, drepturile deja existente. De asemenea, avem date de la uh, autoritatea pentru Supravegherea Datelor. Uh, aceste date au permis să uh, ne dea informații suplimentare în legătură cu ideea. Nu este vorba aici de unirea sistemelor individuale și nici despre colectarea de date suplimentare. Vrem să folosim mai bine datele existente, ținând cont de datele subiecților vizați. Cu aceste date putem să ne protejăm uh, uh, granițele, putem să, ca, să facem ca Europa să fie mai sigură și mai protejată. Cred că asta ne cer și cetățenii și avem o oportunitate să o facem, uh, lucrând cu dumneavoastră pe pro, propunerile specifice în acest sens. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar King. Acum, haideți să trecem la discuție. Am uh, patru nume pe listă. Petria Stevens. Okay, uh, first who asked for the floor was uh, Mr. Lopez Aguilar. Primul care a cerut să intervine este domnul Lopez Aguilar. Thank you, Commissioner. Mulțumesc, domnule comisar King. Vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a veni în fața noastră pentru a ne uh, relata despre acest progres cel mai important de până acum în zona libertății și justiției. Um, Întrebarea mea vizează experiența, pentru că cererea deja există de ceva ani și există câteva experiențe care trebuie să fie luate în considerare, în special acele acorduri care au fost uh, încheiate în trecut de către un număr uh, redus de guverne din zona actuală a libertății, justiției și securității, înainte ca aceasta să existe, să fie formalizată prin tratatul de la Lisabona, existau experiențele anumitor guverne care răspundeau la această necesitate și care au venit cu aranjamente tehnice și politice pentru a schimba între ele date în legătură cu anchetele penale și procedurile penale, în special uh, cazierele. Și aș dori să uh, insistați asupra experienței care a fost uh, luată în considerare din perspectiva Comisiei Europene. A doua întrebare se referă la experiența care uh, să ne arate lecțiile care pot fi învățate din statele membre descentralizate, în care există diverse uh, niveluri de aplicare a legii, diverse responsabilități, descentralizarea politicilor de securitate, cazul Belgiei, dar și cazul Spaniei, unde interoperabilitatea datelor între diversele forțe polițienești încă nu este un dat. Și care este părerea dumneavoastră până în ce moment, până în ce, în ce măsură ține cont Comisia de aceste fapte uh, în momentul în care va regândi acest uh, cadru? cum va ține cont de aceste disfuncții și cum le va împiedica să mai persiste. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Zipel. Vă mulțumesc foarte mult acest, această scurtă prezentare ambasadoarea estoniene a fost foarte interesantă și ca de obicei când uh, domnul comisar King ne prezinte interoperabilitatea, totul sună foarte bine, dar uh, adăugând uh, la ceea ce au spus colegii mei, câteodată am impresia că în special statele membre susțin această idee a interoperabilității pentru că le dă posibilitatea să se să ascundă anumite neajunsuri și probleme interne, pentru că atunci când îl ascund pe domnul comisar King și câteva dintre problemele din trecut, problema acolo nu era din cauza că nu exista interoperabilitatea. Câteodată, pur și simplu, după cum am auzit, anumite autorități din interiorul statelor membre nu schimbau date între ele sau pur și simplu au, au uitat să implementeze, anumi, să introducă anumite informații în bazele de date europene. Aceste probleme nu vor fi rezolvate prin interoperabilitate. În același timp, am pus întrebarea ieri, uh, am pus întrebarea în legătură cu calitatea datelor. Nu este vorba de calitatea tehnică, uh, cum ar fi calitatea amprentelor. Mi s-a spus că este o, o problemă care este în curs de rezolvare, însă dacă vorbești cu cei care lucrează, um, practic, uh, ce, uh, în, din ce moment provin aceste date? Vă mai dau un, un exemplu legat de această interoperabilitate. Atunci când vorbesc de, vorbim despre mandatul de arestare european, uh, a fost clar de la bun început că nu este uh, un sistem pentru criminalitate mică, ci pentru uh, uh, criminalitate majoră. Ce informații trebuie să fie introduse în sistem dacă există o bănuială mm, slavă, o bănuială puternică, dacă există probe că cineva s-a implicat într-o crimă? punctul de la care înce- decidem să introducem informația în bazele de date diferă foarte mult de la un stat la altul. Deci există diverse nivele de informare. Uh, face Comisia și un efort în, sau și Consiliul mm, uh, un efort pentru a ne asigura că avem același nivel de calitate nu doar în ceea ce privește calitatea tehnică a datelor, ci și, pe de altă parte, în ceea ce privește analizarea situației. Îmi pare rău că menționez acest lucru. Încă o dată știu că nu este responsabilitatea europeană, însă când vine vorba de analizarea statutului și informațiilor și uh, trebuie să decidem și să știm că câteodată există diferențe în uh, Uh, legislația uh, și punerea în aplicare a legii la nivel național. Și aici uh, văd și eu, văd o altă problemă. În acest sens, interoperabilitatea ar putea să ajute în procesarea anumitor date, însă nu ajută la analiza datelor dacă nu lucrăm împreună cu statele membre. Vă mulțumesc, domnule Zipel, domnul Coelho. Thank you so much. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule comisar și domnule ambasador, pentru prezentări. Aș dori și eu să fac câteva observații generale. în primul rând, în legătură cu uh, SIS, Sistemul de informații de schimb pentru informații Schengen, va rămâne un sistemul principal de schimb uh, informații în teritoriul nostru. Este această observație nu ține de mândria personală, ci sublinează faptul că atunci când schimbăm domeniul de aplicare orizontal, trebuie să ținem cont de specificitatea și rolul curent al sistemului în uh, arhitectura contemporană. În al doilea rând, interoperabilitatea deja este în pregătire de ceva vreme avem uh, raportul grupului de lucru la nivel înalt, avem comunicări din partea, partea comisiei, studii și acum sunt sigur că vom avea și o evaluare de impact. Aceste lucruri ne vor permite să avem o imagine clară a întregului sistem. De aceea, propunerile legate de interoperabilitate ar trebui să mm, aibă două scopuri principale să asigure acoperirea uh, între sistemele de informare și să acorde cel mai bune opțiuni tehnologice pentru utilizatorii finali. Bineînțeles, în timp ce uh, apără drepturile fundamentale. Ca un exemplu, dați-mi voie să vă reamintesc că așa numite silozuri au fost în multe cazuri o opțiune și nu o limitare tehnică în momentul în care sistemurile au fost adoptate. Acum nu va trebui să le unificăm, după cum a spus domnul comisar, avem nevoie de un instrument care să ne permită să căutăm mai bine și mai rapid aceste sisteme, uh, respectând baza lor uh, juridică. Uh, ecranul de căutare ar trebui să acorde instrumente mai bune utilizatorilor finali și, cu, și să respecte utilizatorii. Interoperabilitatea nu este un scop în sine și nici nu poate să fie văzut uh, ca un fel de țapi spășitor pentru lipsa de încredere a statelor membre unul în altul. Informațiile sunt uh, la fel de bune ca și, opera, ca și cele mai bun fiabile mm, informații pe care le introduce un stat membru în sistem. Și o ultimă observare, domn, observație, domnule comisar, vă mulțumesc pentru disponibilitatea și dorința de a, și de a implica Parlamentul în uh, acest proces în, pe întreaga sa durată. Vă mulțumesc, doamna Grisbeck. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid, după cele două prezentări, vreau să vă spun că pentru grupul nostru parlamentar acest uh, aici noi dorim uh, să există mai bună calitate a schimbului de informații și să se ajungă la rezultate eficiente Mulțumesc, bineînțeles, Comisiei pentru eforturi, pentru claritatea și coerența uh, și hotărârea domnului comisar Julian King de a implementa un uh, sistem care să aibă obiectivul de a fi operațional pentru a proteja cât mai bine cetățenii și să protejeze, după cum au spus colegii, chiar și sistemul Schengen însuși. Am așadar două mici întrebări. Sunt de acord cu cele spuse de colegi și aștept cu interes uh, răspunsurile la întrebările puse. Uh, două aspecte mai degrabă tehnice. Ați vorbit despre prezența a două baze diferite, care au obiective diferite. Aș dori să știu atunci când există o, un rezultat pozitiv, un hit în sistem, cum se uh, acordă accesul la mai multe informație și cine acordă accesul, care sunt garanțiile în ceea ce privește acest dispozitiv. Cred că toată lumea este de acord cu mine să, că nu este vorba de cantitatea informației, ci de calitatea ei ceea ce ne aduce la această problemă recurentă și foarte importantă care este mm, cea care ține de funcționarea în interiorul statelor membre a acestui dispozitiv. Dacă statele membre nu introduc aceste informații sau dacă nu introduc informațiile bune în baza de date, după cum se întâmplă foarte des chiar în zilele noastre, cum vreți uh, să rezolvați această problemă? nu instrumentul interoperabilității va, va rezolva aceste probleme. Așadar, pe această chestiune, această chestiune poate părea tehnică, însă are obiectivul coerenței și eficienței. Există o acțiune în acest sens? Vă mulțumesc, doamna Corața Bild. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut uh, munca Comisiei pe interoperabilitatea um, da, bazelor de date în domeniul securității și migrației. Eu cred că ați clarificat, domnule comisar, că nu este vorba de mai mult acces la datele informaționale, ci de o utilizare mai bine a datelor deja care există, cu toate uh, protecțiile care există deja uh, incluse în aceste baze de date. Deci este vorba despre protecția cetățenilor, de o mai mare eficiență în lupta împotriva criminalității transfrontaliere și terorismului. Trebuie să eliminăm aceste silozuri separate care nu comunică între ele. Nu știu dacă am întrebări sau solicitări să ne ajutați să explicăm cetățenilor că nu este în niciun fel împotriva dreptului la viață privată sau și să explicăm și statelor membre că există într-adevăr o lipsă de încredere fundamentală între statele membre în comunicarea și transmiterea informațiilor. Nu toate statele membre, nu vreau să pun pe toată lumea în aceeași categorie, însă trebuie să existe o disponibilitate din partea statelor membre să coopereze. Astfel, trebuie să asigurăm statele membre că totul va avea loc în modul cel mai sigur. Vă mulțumesc, domnul Lenarts. Da, vă mulțumesc foarte mult, doamna ambasador, domnule comisar King, vă mulțumesc și mulțumesc și pentru ieri. Uh, mulțumesc serviciilor comisiei pentru prezentarea tehnică de ieri. A fost, cu toate că a fost luni seara la jurul orei șapte și jumătate. Sunt de acord că interoperabilitatea este un pas înainte crucial pentru a ne asigura că informațiile pe care le deținem sunt utilizate la maxim în pentru a asigura securitatea tuturor. Și mi-a plăcut și prezentarea video atunci când spunea că s-ar putea să fie un uh, subiect uh, plicticos și tehnic. Uh, este foarte bine, nu înseamnă că totul trebuie să fie spectaculos, să fie un sistem plicticos, dar să funcționeze Asta înseamnă că nu trebuie să încercăm să reinventăm roata, după cum spunea spus și Comisia. Deja s-a făcut, uh, s-a muncit foarte mult. Ați menționat EES, ETIAS, Eurodac, ECRIS, aceste dosare care au uh, trecut pe uh, birourile noastre recent sau sunt încă în examinare. Nu a fost ușor să ajungem la o variantă finală, însă în majoritatea cazurilor am ajuns la un compromis. S-a spus că vom avea nevoie de un temei juridic suplimentar pentru majoritatea acestor uh, baze de date sau se poate avea în vedere o abordare mai orizontală Vom rediscuta din nou propunerile pe care le-am discutat pentru a ne asigura că corespund obiectivului interoperabilității. În al doilea rând, abordarea de până acum pentru a ne asigura că nu venim cu idei noi, ci să ne asigurăm că ceea ce avem funcționează în practică. Asta se referă la calitatea datelor, însă o problemă pe care nu ați eh, menționat-o este uh, acel, uh, acea bază de date, un lucru mi s-a părut foarte important, că statele membre au nevoie de instrumente să lupte împotriva fraudei cu identitatea pe teritoriul lor. M-au surprins știrile din țările de jos uh, de weekendul trecut. Nu trebuie să dăm statelor membre doar, acest, doar, doar instrumentele pentru a lupta împotriva fraudei cu identitate, ci trebuie să le dăm și posibilitatea de a, trebuie să le facem să utilizeze aceste instrumente, pentru că instrumentul respectiv nu fusese utilizat deloc în țările de jos. Deci trebuie să ne asigurăm că aceste instrumente chiar sunt folosite în practică. Vă mulțumesc, domnule Lenanț, domnule Arbrecht. Uh, Mulțumesc, sunt de acord cu cele spuse, mai ales de către domnul Coeliu, pentru că a făcut referire pe bună dreptate la ideea din spatele conceptului de interoperabilitate, fiindcă acesta poate fi discutat în mai multe feluri, cu mai multe concepte, dar uh, fără să fim de acord în ceea ce privește conținutul. Dar uh, cred că există o plusvaloare în ceea ce privește această interfață și interoperabilitatea tehnică a sistemelor pe, pentru a putea face schimb de date rapid și pentru a folosi, a le folosi folosi aceste date în mod eficient. Pe de altă parte, sunt de acord cu faptul că acest lucru trebuie să se facă fără a schimba temeiul juridic. Acest lucru este foarte important și pentru că pentru a ajunge la automatizare e nevoie să existe încredere în mesajul că e vorba de o mai bună folosire a datelor și nu, pentru, și nu de obținerea unui temei juridic mai bun pentru prelucrarea datelor. Dar uh, aș vrea să aflu mai multe lucruri și ar vrea să aflăm mai multe amănunte despre ce, care vor fi propunerile, fiindcă în ceea ce privește această interfață, aceasta este ceva diferit de sisteme care comunică este cu totul altceva. Sistemele au alte scopuri, sistemele și uh, bazele de date au uh, sisteme de date foarte diferite, iar noi, ca legiuitor, am hotărât, dintr-un anumit motiv, să facem o legătură doar cu un set de date și cu un alt scop, un alt set de date, fiindcă nevoia și proporționalitatea sunt uh, cântărite diferit. Dar în momentul în care sistemele comunică zilnic, uh, ar trebui să știm mai multe despre cum să se întâmple acest lucru și care vor fi condițiile de salvgardare și uh, pentru a ne, pentru a ne asigura că nu vor fi subminate prerogativele. Aș vrea deci să aflăm mai multe detalii. Mulțumesc, doamna Vergie. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc prezentărilor făcute atât astăzi cât și ieri, care ne permit într-adevăr de a înțelege mai bine care vor fi propunerile comisiei. Dacă am înțeles eu bine, interoperabilitatea va avea ca rezultat crearea unei interfețe care va permite să cauți cu un singur click în fiecare sistem. Asta va însemna că informațiile în ceea ce privește securitatea, gestionarea frontierilor și combaterea migrației clandestine vor fi aduse la oaltă și deci cele trei obiective care până acum erau diferite vor fi aduse la oaltă, vreau să vă întreb cum vor fi respectate principiile de necesitate și proporționalitate atât în ceea ce privește sistemele, cât și în ceea ce privește accesul diverselor autorități la uh, sisteme, fiindcă în funcție de sistem a, diferă și uh, accesul la autoritățile, iar autoritățile nu au acces la aceleași informații au acces la informații diferite în funcție de sistem. Ați spus că nu va fi o nouă colectare prin interoperabilitate. Da, într-adevăr. Dar uh, dacă ne uităm la reformele care au loc în paralel în ceea ce privește SIS, în ceea ce privește SIS-2, în ceea ce ETIAS și așa mai departe, cred că cantitatea de informații noi este în continuă creștere. Asta nu este din cauza interoperabilității, și, ci din cauza uh, schimbării diverselor categorii, dar rezultatul este același. Eh, creăm eh, un SIS-2 eh, retur și aici creăm o nouă categorie de trecere ilegală a frontierii, un nou delict și se agravează posibilitățile de, de, de mm, infracțiuni ce pot fi anchetate în cadrul SIS precum și persoane care sunt suspecte, chiar dacă nu am înțeles uh, cum vom delimita sfera uh, aceasta de aplicare. Iar în ceea ce privește calitatea, Îmi pun și eu întrebări, ca și ceilalți, în ceea ce privește răspunderea statelor membre în acest domeniu, fiindcă în acest sistem statele membre sunt cele care introduc informațiile. Ei bine, cum vom uh, îmbunătăți calitatea dacă creăm această interfață și ce control putem să avem asupra informațiilor date de către statele membre? Iar aici ajung la ultima mea, ultima punct de interogare care se referă la protecția drepturilor fundamentale. Cum o să facem acest lucru dacă nu suntem siguri de calitatea datelor introduse? Această interoperabilitate s-ar putea să fie periculoasă în ceea ce privește protecția drepturilor, dacă, din păcate, s-ar strecura o eroare în sistem și, ca să fiu pozitivă, merg mai departe și vreau să vă întreb cum poate permite acest sistem de interoperabilitate să înlesnească uh, corectarea greșelilor și erorilor care s-ar strecura în acest sistem. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Stevens! Mulțumesc, doamna președinte! Aș dori să le mulțumesc ambilor vorbitori pentru prezentările foarte interesante privind interoperabilitatea. Am înțeles că un grup de experți la nivel înalt elaborează un raport privind interoperabilitatea pentru a se putea consulta mai multe baze de date cu un, printr-un simplu proces de căutare pe același ecran. Aștept în răbdare propunerile comisiei de la sfârșitul anului, dar vreau să vă întreb care sunt uh, cerințele tehnice pentru a avea acces la baze de, la mari baze de date europene. Acestea se vor asigura că aceste căutări se fac în mod um, sigur și rentabil. Și în ceea ce privește datele biometrice s-au înregistrat unele dificultăți aici în ceea ce privește numele scrise și frauda de identitate și verificarea amprentelor mai multe baze de date poate fi o idee bună, dar vreau să vă întreb dacă ne puteți spune ceva despre calendarul posibil de implementare a acestui sistem odată ce se, aduce, ce se adoptă legislația. Mai am câteva întrebări și o să vorbesc engleză acum. Care sunt uh, îmbunătățirile la care ne putem uh, aștepta privind gestionarea frontierelor, gestionarea solicitărilor de azil și uh, a migrației ilegale? Acum, încă o întrebare. Aplicarea propunerilor va aduce avantaje tuturor statelor membre și cât de eterogenă va fi aplicarea la nivelul statelor membre și sunt state membre care vor avea probleme de aplicare? În ce, ce privește ce subiecte și ce se va face? Vă riscul de uh, uh, cibersecuritate sporite ca urmare a acestei propuneri? și ce măsuri tehnice și de organizație ar putea să fie aplicate de EULISA și de către care state membre? Există legături între probleme și nevoi și problemele și soluțiile tactice propuse de grupul de experți și aceste propuneri sunt definite cum trebuie în față de nevoile și problemele identificate. Și ce efecte nedorite ar putea exista odată cu aplicarea acestor recomandări în ceea ce privește drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni, inclusiv dreptul la viață privată, la protecția datelor? Și cum ar putea să fie uh, rezolvate aceste riscuri prin măsuri tehnice și de organizare la nivelul statelor membre sau la nivel european? Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna Stevens, domnul Foss. You didn't ask for the floor? Ați cerut cuvântul? Bun. Doamna Gomes. Îmi cer scuze că nu am uh, fost aici să vă ascult, dar am urmărit dezbaterea de ieri pe același subiect. Și vreau să vă pun o întrebare, nu despre inter operabilitate. S-au adresat deja destul de întrebări despre asta. Fiindcă, într-adevăr, interoperabilitatea îmbunătățește sistemul de informații ehm, privind cei care traversează frontiera. Suntem obsedați de securitatea și controlul la frontiere, dar avem zone fără control. Iar acolo nu există interoperabilitate, fiindcă nu există nici operabilitate. Mă refer aici la Uh, avioane private ale bogătașilor care aterizează peste tot prin aeroporturi, aeroporturi europene care vin din afara Uniunii Europene sau din alte state europene. Nimeni nu strânge niște date, niciun fel de date și informații privind echipajul, marfa, pasagerii. Ar putea să fie orice, bani, oameni, arme, nu există niciun fel de control. facem caz prea mult despre interoperabilitate și nu facem nimic despre asta, fiindcă aici PNR-ul nu se aplică. Deci, cei cu bani, banii lor sau banii organizațiilor criminale, își bat joc pur și simplu de, nunca, de munca noastră și de obsesia noastră de a controla frontierele. Mulțumesc, doamna Gomes. Da acum cuvântul Consiliului și Comisiei. Mai întâi ambasador, doamna ambasador. Caiat. Mulțumesc uh, foarte mult. Voiam să spun că Comisia și Consiliul se află pe aceeași lungime de undă. Lucrul laudabil. Iar după aceste întrebări de la Parlamentul European, pot să vă spun că uh, și Parlamentul, într-o mare măsură, este pe aceeași lungime de undă. Am ascultat uh, declarații cărora pot să mă alătur imediat. Domnul Coelho, de pildă. Sunt într totul de acord cu tot ce ați spus. E ca și cum ar uh, fi poziția Consiliului ce ați spus dumneavoastră. Mulți au spus uh, și au subliniat faptul că interoperabilitatea nu e o baghetă magică, aș vrea să fie, aș vrea să avem ceva care să rezolve toate problemele dintr-o dată. Interoperabilitatea este doar o îmbunătățire tehnică a modului de a folosi bazele de date. Așa cum a spus domnul Coeliu, este vorba aici despre utilizatorul final. Altcineva, nu știu cine, fiindcă a luptat foarte multă lume, a luat cuvântul, altcineva a spus că există o diferență între statele între statele membre că nu este toată lumea dornică să facă schimb de informații sau nu în aceeași uh, măsură în Estonia, noi considerăm că interoperabilitatea este un lucru perfect, firesc, nu avem uh, niciun fel de probleme doctrinare și ne, a, a, ne aplicăm atenția asupra uh, funcției de pază de frontieră, dar pot să vă dau un exemplu dintr-o zonă diferită, care are totuși o legătură. Una dintre problemele cu care ne confruntăm noi o reprezintă zona Mediteran, Mării Mediteran, Mediterane uh, și paza de coastă pe care vrem să o îmbunătățim. Avem mai multe operațiuni în Marea Mediterană și problema partajării informațiilor între autoritățile civile și militare reprezintă o problemă importantă. Despre asta vorbeați și dumneavoastră. Este vorba despre um, rutina și obiceiurile statelor membre în ceea ce este încrederea sau lipsa de încredere și constat asta cu ochii mei. Lucrurile se îmbunătățesc. Da, se îmbunătățesc. Există mai multă încredere din zi în zi, se sporește încrederea între statele membre și soluțiile tehnice care vor îmbunătăți accesul zilnic la informații și rezultatele obținute, cred că vor îmbunătăți și uh, dimensiunea psihologică, iar în ceea ce privește temeiul juridic și solicitările tehnice, vreau să mulțumesc uh, persoane care a vorbit despre EULISA. EULISA este o agenție care este însărcinată cu calitatea datelor. Noi ne-am uh, ocupat de asta, avem un, o foaie de parcurs pentru îmbunătățirea calității datelor. Mă tem că interoperabilitatea nu va rezolva toate problemele, dar va rezolva problemele de bază, care reprezintă o cerință a secolului 21. Cineva a vorbit despre sisteme care comunică între ele. Ei bine, mă tem că n-am ajuns încă acolo. Sisteme care comunică fără contribuția noastră uh, ar însemna inteligența artificială. Da, și asta este pe, printre prioritățile noastre. Poate va veni de inteligența artificială mai devreme decât ne așteptăm noi, dar deocamdată este vorba despre informații accesate de oameni pe baza unor uh, standarde pe care le-am hotărât noi în comun. O să mă opresc aici și sper că Comisia ne va explica propunerea. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna ambasador, domnule comisar. Mulțumesc și mulțumesc pentru uh, întrebări. Mă alătur celor spuse de doamna ambasador și descrierii domnului Lenards, care spunea, și răspunzând descrierii domnului Lenards, care spunea că lucrurile sunt cam prea tehnice și plictisitoare, uh, poate uneori chiar uh, obscure. Una dintre provocările noastre este de a explica ce facem, dar și ce nu facem. Nu vom rezolva toate problemele ridicate astăzi cu propuneri privind interoperabilitatea, dar nici nu am avut vreodată intenția de a uh, spune că vom putea rezolva toate problemele care au fost ridicate astăzi cu propuneri privind interoperabilitatea. Acestea au ca scop obținerea celor mai bune rezultate din bazele de date existente care vor uh, uh face și obiectul uh, deciziilor dumneavoastră. Nu, va, nu se vor rezolva lacunele, prin cu asta, doamna Gomez, dumneavoastră activitatea dumneavoastră ne va ajuta mai degrabă să nu uităm că sunt lacune și să încercăm să rezolvăm asta. Nu va schimba nici funcționarea bazelor de date existente, nu va crea o, o nouă bază de date, cum a spus doamna Vergie. Nu creăm o nouă bază de date prin interoperabilitate. Aici avem decizii separate privind baze de date separate care care fac obiectul uh, procesului legislativ și a deciziilor dumneavoastră. Dar ce vrem să facem este ca în momentul în care vom fi toți de acord că avem un anumit sistem de colectare, acele informații să fie folosite în mod eficient. Unii dintre dumneavoastră, începând cu domnul Lopez Aguilar și domnul Asipel, ați spus pe bună dreptate, da, toate bune și frumoase, interesant, dar cum rămâne cu statele membre? Cum rămâne cu lacunele în Uh, acți- acțiunile statelor membre privind manipularea informațiilor. Aveți perfectă dreptate și vom încerca să colaborăm cu dumneavoastră pentru a rezolva aceste probleme, dar această propunere privind interoperabilitatea în sine se referă la folosirea eficientă a bazelor de date colective în Uniunea Europeană, iar în ceea ce privește ce trebuie să facem cu statele membre, am avut ocazia să discutăm acest lucru înainte și vom avea și alte ocazii, sunt convins. Dar trebuie să uh, avem ca obiectiv aplicarea de plină asupra lucrurilor la care s-a ajuns la un acord. Trebuie să putem să putem folosi toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, inclusiv procedurile de încărca, încălcare pentru a trage la socoteală statele membre. Nu am uh, dat înapoi în ceea ce privește aceste lucruri și în ceea ce privește folosirea eficientă a schimbului de informații, trebuie să ajutăm statele membre cu schimb de bune practici, formare, finanțare și să fim gata să schimbăm regulile acolo unde este nevoie. Deci sunt într totul de acord cu dumneavoastră că SIS stă la baza activității noastre. Noi am propus și așteptăm părerea dumneavoastră niște schimbări pentru a consolida acest sistem de informații Schengen, inclusiv obligativitatea de a face schimb de informații privind terorismul. Deci nu ar trebui să dăm înapoi și trebuie să folosim tehnologia și să, să fim pentru um, sistemelor de încărcare automată de, de, de date de la statele membre pentru a se putea pune în comun informațiile uh, care pot fi puse în comun rapid și eficient. Toate, toate asta este ce trebuie să continuăm să facem. Dar în același timp, cred că avem un obiectiv comun ca aceste sisteme comune vrem să fie folosite cât mai bine cu putință. Eu cred că dacă arătăm că funcționează acestea, atunci uh, statele membre vor partaja mai mult, așa cum spunea și domnul ambasador. Deci există un cerc virtuos aici. Ar putea exista un cerc virtuos dacă platformele de partajare devin mai eficiente și mai utile pentru ca um, paznicii de coastă, de frontieră, polițiștii să le folosească mai bine, atunci statele membre au, sunt încurajate să le folosească mai mult și să partajeze și mai multe informații. Poate nu va rezolva acest lucru toate problemele semnalate, dar cred că pentru asta, către asta trebuie să ne îndreptăm. Acum, în, în ceea ce întrebările adresate privind cea de-a patra propunere și interoperabilitatea, în continuare studiem, analizăm unele aspecte ale propunerii, inclusiv ca urmare a comentariilor dumneavoastră pe care le-am primit aseară. Poate nu vă pot da toate răspunsurile astăzi, dar am, uh, deocamdată am stabilit o structură. Nu propunem ca nu propunem noi temei, juri, temei juridice pentru instrumentele existente. Avem o abordare orizontală care va însemna că s-ar putea să se aducă unele schimbări proceselor aplicate sistemul, sistemelor existente. Iată de ce va trebui să discutăm foarte amănunțit despre implicațiile juridice a acestei propuneri. Și vă spun încă o dată, este important să fim sinceri și transparenți. Nu vom uh, impune nimic care aduce cu sine uh, schimbarea drepturilor, dreptului la acces, cine are acces la ce. Dar vrem să explorăm împreună și deocamdată nu am, avem detaliile acestei propuneri, posibilitatea de a îmbunătăți regulile și procedurile, și anume proiectele, procesele, pardon, cum se folosesc aceste drepturi de acces. Adică se trebuie trebuie să se treacă mereu prin consultări prum, înainte de a se verifica o altă bază de date sau s-ar putea să existe împrejurări în care se dorește obținerea unui acord privind acea verificare pentru a se grăbi lucrurile. Asta nu înseamnă că se obține, că se obțin informații la care nu există acces, ci se simplifică și scurtează procedura. Astea sunt proiectele pe care am vrea să le discutăm cu dumneavoastră mai pe larg. Și dacă vom face o sugestie, cum s-ar putea să o facem, de a grăbi aceste proiecte, s-ar putea să avem un sistem hit-no-hit, uh, -no -hit, așa cum a spus doamna Grisberg, atunci uh, vrem ca lucrurile să fie limpezi și să spunem că orice altfel de suge- astfel de sugestie va trebui să respecte condițiile de acces existente. Deci, dacă vom propune așa ceva în text, se va spune foarte clar că pentru a uh, urma un rezultat și pentru a urmări un rezultat și pentru a obține informații suplimentare, suplimentare, persoana vizată va trebui să respecte condiții de acces, va trebui să aibă drept de acces la acele informații. Autorizarea judiciară, de pildă, sau orice altă formă de autorizare care este stipulată în instrumentul, uh, instrumentele legale Um, existente care fac obiectul unei verificări exante. Nu vom schimba acele drepturi deloc. Apoi, acest, uh, acest depozit de date despre care a vorbit domnul Lenens, asta intră în propunerea noastră EULISA. Nu am uh, uitat de asta. Se referă E vorba aici de calitatea datelor și de activitatea noastră prin EULISA. Uh, the question uh, of misleading, uh... În ceea ce privește problema metaforelor care pot să ducă în eroare, așa cum spunea domnul Albert, aveți uh, dreptate. Trebuie să fim grijulii atunci când folosim anumiți termeni pentru a descrie ceva dacă oamenii vorbesc de sisteme care vorbesc între ele, cred că fac acest lucru pentru că încercăm să găsim modalități în a ne exprima dorința de a elimina multiplele identități în diferitele sisteme. Și, așa cum vă spuneam, vom veni cu propuneri pentru un registru de date care ne va permite să eliminăm această posibilitate a unor identități diferite în sisteme diferite. Deci cel puțin uh, la asta mă gândesc eu când am folosit această terminologie. Nu mă gândesc la o interacțiune permanentă între diferite sisteme care să scurt circuiteze sistemul de acces care există în momentul de față. Deci, dacă doriți, luați asta ca asigurare. Domnului Kerem, doamnei Kerața Abid. Sunt de acord că trebuie să fim foarte clare atunci când explicăm ceea ce facem. Că nu încălcăm nici de cum uh, drepturile fundamentale și sfera privată. Ca și în uh, video unde se spunea că nu există protecția datelor private pentru identități false, așa cum uh, este în cazul cetățenilor onești. Deci uh, nu putem decât să-i ajutăm pe polițiștii noștri de frontieră să identifice astfel de cazuri la frontieră. Vom continua această conversație și atunci probabil vom putea discuta pe niște propuneri concrete. Aș dori să răspund și domnii Stevens, inclusiv beneficiile concrete sau uh, riscurile de pagube și acest lucru se va regăsi și în evaluarea propunerii noastre în care vom prezenta cât se poate declar și calendarul de implementare, care sigur depinde și de termenele în care reușim să cădem de acord cu dumneavoastră și cu Consiliul pe marginea acestei propuneri. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar King. Mi-a făcut plăcere să vă ascultăm pe această temă. Mulțumesc și doamna ambasador. Iar acum, continuând cu ordinea de zi, aș ruga pe domnul Voicea Viev Bunovski să prezinte chiar o prezentare din partea AEPD. Am să vă rog să veniți aici la prezidiu. Este vorba de activitatea în curs a Comisiei în domeniul interoperabilității. Okay. Well, uh, I will give the... Ei bine, am să vă dau acum cuvântul. Avem 15 minute la dispoziție în total, poate 20, dacă mai fur ceva de la punctul următor. Deci v-aș ruga să vă încadrați în 10 minute pentru prezentarea dumneavoastră, pentru a mai putea avea și o discuție ulterioară. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule comisar, excelențele dumneavoastră, doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru invitație și pentru posibilitatea de a discuta cu dumneavoastră despre problema interoperabilității sistemelor care sunt folosite în domeniul uh, libertății, securității și justiției. Rolul meu astăzi este de a prezenta principalele linii ale documentului de reflexie care a fost semnat de către colegul meu Giovanni Butarelli, supraveghetor directorul de la biroul nostru acum câteva zile. DPS, în calitate de autoritate de supraveghere pentru agențiile europene recunoaște că interconectivitatea resurselor publice în Uniunea Europeană reprezintă viitorul natural pentru sistemele de informații și pentru schimbul de informații. Este ceva de care nu ne putem lipsi. Suntem siguri că dimensiunea semantică, juridică și organizatorică a serviciilor electronice, inclusiv pentru sistemele de informații de amploare în zona libertății, securitate și justiție, vor fi controlate atunci când vorbim de interoperabilitate, atât de arhitecții sistemului, utilizatori, dar și la nivel național în principiu, interoperabilitatea își propunea să dezvolte partajarea eficientă a informațiilor pentru a asigura autorităților competente la nivel național și UE uh, primirea informațiilor la timp. Discuția pe care am început-o astăzi reprezintă un prim pas într-un proces mult mai lung, o discuție care poate nu se va încheia niciodată în căutarea utilizării practice a datelor stocate în bazele de date administrației publice. Nu este o surpriză pentru noi, nu este ceva de care ne temem. Supraveghetorul European pentru Protecția Datelor consideră că interoperabilitatea atunci când este protejată, aplicată judicios, poate ajuta nevoilor autorităților publice, dar și pentru a reduce costurile operării unor astfel de sisteme. Interoperabilitatea este și în interesul protecției datelor uneori sisteme de informații interconectate care au scopuri uh, strâns legate și care conțin date similare și sau chiar identice pot uh, îmbunătăți calitatea și pot să ne ajute să evităm redundanța datelor. Vom folosi această dezbatere pentru a introduce ideea de privacy by design în discursul interoperabilității în domeniul zonei libertății, securității și justiției. De la introducerea interoperabilității, aceasta va presupune procese modificate, care la rândul lor presupun și o modificare a legislației și trebuie să respecte pe deplin cartea Drepturilor Omului, în special orice procesare nouă sau modificată a datelor trebuie clar definită cu instrumentele juridice relevante și într-o manieră proporțională cu obiectivul viza. De aceea așteptăm cu interes să aflăm mai multe informații cu privire la propunerile legislative a Comisiei și considerăm că efectuarea unei evaluări de impact complete asupra impactului pentru drepturile omului și sfera privată va fi crucială. Am urmărit și activitatea grupului la nivel înalt și am fost implicat uh, și în acele activități iar uh, părerea noastră, avizul nostru a fost de asemenea inclus în raportul grupului la nivel înalt. Totuși, trebuie să reamintim că aceste trei propuneri care sunt pe masă în momentul de față și care au fost, la care a subscris Consiliul portalul de căutare uh, Serviciul de identificare a datelor biometrice și registrul comun reprezintă doar începutul unei discuții mai lungi cu privire la alte servicii care vor fi propuse în viitor, pentru că cu cât există mai multe posibilități în interconectivitate, cu atât vom încerca să folosim mai multe. Așteptând cu interes această propunere legislativă, aș dori să menționez câteva lucruri despre interoperabilitate și așteptările noastre. Interoperabilitatea se numește în mod comun abilitatea unor sisteme de informații diferite de a comunica. Deși interoperabilitatea este considerată un concept tehnic, noi considerăm că în actualul context nu poate fi deconectată de ideea schimbului de date necesar și posibil din punct de vedere juridic și oricum uh, trebuie să facă subiectul unei dezbateri politice și ne bucurăm că aceasta începe acum. Dorim să reamintim că noțiunea de interoperabilitate are mai multe nivele, că atunci când se vorbește de soluții pentru administrația publică. Interoperabilitatea reprezintă abilitatea organizației de a interacționa într-un scop uh, benefic reciproc, partajând informații. Toate acestea ar trebui de asemenea să fie și în mintea noastră atunci când vorbim despre semantica interoperabilității, așa cum a menționat și doamna Sipăl aici. Aceeași definiție ar trebui să însemne același lucru în toate limbile și toate sistemele care sunt interoperabile constatăm că <clears throat> un uh, schimb de date fezabil din punct de vedere tehnic este esențial. Cu cât poți mai mult, cu atât faci mai mult până la urmă. Și domnul comisar King s-a referit la acest lucru. Interoperabilitatea, în principiu, încearcă să facă regulile actuale uh, mai eficiente, dar portalul european de căutare, care este avut în vedere de comisie pentru a da posibilitatea autorităților componente să facă căutări în mai multe sisteme în același timp? Înseamnă, de asemenea, că informațiile care sunt colectate pe această cale sunt mai multe decât cele de până acum. Nu sunt sigur dacă nu vor apărea noi baze de date sau noi informații colectate. Această abordare sinergetică poate duce la crearea de baze noi de date. Comisia spunea că pe viitor poate avea în vedere extinderea posibilităților de identificare a datelor. De pildă, valoarea de impact inițială se referă la nevoia de a putea identifica datele biometrice din diferitele sisteme. Un uh, registru comun ar uh, cumula astfel de date comune, precum nume, date de naștere, care au fost uh, stocate în diferitele sisteme de date pentru gestiunea frontierelor și securitate. Utilizarea combinată a acestor instrumente ar permite o mai simplă identificare prin date alfe numerice și biometrice pentru a detecta identi multiple identități care de fapt este și obiectivul pe care vrem să-l atingem, dar trebuie să ne remintem că se creează astfel informații noi. Uneori noi, ca autorități de protecție a datelor, suntem acuzați că suntem repetitivi și suntem uh, <clears throat> plictisitori când tot reamintim despre protecția datelor, dar acesta este rolul nostru. Prin urmare, permiteți-mi să fiu din nou plictisitor și să spun că datele personale trebuie procesate în mod echitabil pentru scopuri bine precizate. Noi considerăm de aceea că interoperabilitatea nu trebuie să fie un scop în sine, ci să corespundă obiectivelor publicului general. De aceea, crearea de sisteme mai inteligente pentru paza de coastă este menținut ca uh, obiectiv principal, după care se menționează obiectivele secundare în propunerea Comisiei, ca autoritățile de frontieră judiciare să aibă un acces mai rapid la aceste informații, raționalizând accesul pentru autoritățile de aplicare a legii la informații care să nu fie legate de uh, Uh, chestiunile judiciare și apoi și pentru a identifica și combate frauda de identitate. În acest context este important să subliniem că obiectivele de politică generale, precum cele menționate anterior, nu sunt neapărat egale cu obiectivul de interes public în conformitate cu legea, de pildă în conformitate cu articolul 52 din cartă. De asemenea, nu urmează scopurile procesării datelor în conformitate cu legea cu privire la protecția datelor. Încurajăm Comisia să descrie foarte clar scopurile precise ale procesării de date avute în vedere, asigurând un acces rapid și similar la bazele de date ar putea fi util pentru utilizator, dar nu ar putea permite indivizilor să înțeleagă care sunt datele personale care sunt procesate, în ce scop precis sau să înțeleagă consecințele acestora. Aș dori să vă reamintesc că în centrul discuțiilor cu privire la noul acord cu Statele Unite cu privire la uh, scutul de uh, sferei private, uh, în articolul 29 a formulat o serie de cerințe pentru mecanismele interferenței în sfera privată și a protecției datelor. Autoritățile de protecție a datelor au creat ceva numit garanțiile esențiale europene, care ulterior au fost amintite de către uh, Curtea Europeană de Justiție în diferite cauze pe care le-a judecat. Și faptul că procesarea ar trebui să se bazeze pe reguli clare și accesibile și că procesarea trebuie să fie necesară și proporțională au constituit uh, baza acestui raționament. Aș dori să închei enumerând uh, părțile cele mai importante ale recomandărilor pe care vrem să le formulăm pentru instituțiile europene atunci când discută despre utilitatea practică a soluțiilor de interoperabilitate. Noi susținem interoperabilitatea atunci când este implementată în mod judicios și în conformitate cu cerințele de bază în proporționalității. Interoperabilitatea este un instrument util util pentru a aborda nevoile utilizatorilor și poate ajuta la evitarea redundanțelor și a spori calitatea datelor. Interoperabilitatea este deseori considerată o chestiune tehnică, dar noi înțelegem că este de asemenea pentru a decide E necesar să decidem dacă se vrea introducerea acesteia și ce înseamnă acest lucru din punct de vedere juridic. Trebuie să ne aducem aminte că suntem la începutul unui proces mai lung și, indiferent uh, ce vom decide uh, să creăm acum, acest lucru nu va fi abandonat. Odată ce banii vor fi fost cheltuiți pentru a crea soluțiile interconectate, noile idei cu privire la utilizarea acestora vor apărea la fiecare 5 ani și sunt aproape sigur că în 2020 sau 2022 sau chiar mai devreme ne vom întâlni în aceeași sală ca să discutăm lucruri noi. Poate că n-ar trebui să spun acest lucru, dar uitându-mă doar la nota care a fost uh, furnizată de Consiliu în februarie anul acesta, în care se listează uh, se numără sistemele de informații care, despre care se discută că ar trebui să fie interoperabile în Uniunea uh, Europeană. But also FADO, iTrace, Eurosur, EUPNR are just over the corner. Acestea sunt doar câteva care să vor urma. Și nu spun că autoritățile de protecție a datelor în general sunt împotrivă, dar sunt uh, discuții pentru care trebuie să fim bine pregătiți. Și, în fine, probleme ce țin de interoperabilitate trebuie clar identificate în uh, mandatul actual. Știm că Comisia a identificat anumite probleme, dar uneori nu se descrie în detaliu care sunt problemele exacte și ce rezolvare se propune la modul practic. Dacă problema este de natură juridică, tehnică, trebuie de asemenea specificat clar. Propunerea de asemenea ar trebui să specifice clar pentru ce scopuri diferitele categorii de date personale sunt folosite. Prin urmare, considerăm că o evaluare corectă pe interoperabilitate din perspectiva sferei private și a protecției datelor uh, va fi esențială odată ce această inițiativă a Comisiei devine formală. Stăm la uh, dispoziția dumneavoastră pentru a vă uh, consulta în acest proces legislativ. Mulțumesc pentru prezentare. Doamna Zipă dorește să intervină. Mulțumesc, doamnă, președinte. Am început să mă gândesc să intervin când ați menționat costurile și că ați putea să reduceți costurile, pentru că eu nu cred acest lucru. Poate este o întrebare pe, ar fi, pe care ar fi trebuit să-i o pun domnului comisar King. Aveți uh, vreo, întrebare, vreo idee în legătură cu costurile pentru a demara interoperabilitatea? Că pentru că știm că standardele tehnice ale diverselor silozuri sunt diferite, trebuie să organizăm uh, drepturile de acces, uh, trebuie să-i determinăm pe cei care au dreptul de acces să introducă datele în diversele silozuri deci ar trebui să avem nevoie de diverse facilități software sau hardware în legătură cu cine are acces la aceste silozuri, um, calitatea datelor este chiar mai importantă decât acum, pentru că dacă datele false sunt introduse în sistem, pot să apară probleme uh, legate de aceste informații incorrecte. O întrebare tehnică. Dacă trebuie să fie introdus, dacă informațiile trebuie să fie introduse în mai multe silozuri, se poate face acest lucru printr-un singur ste, pas sau prin mai mulți. Uh, și ce se întâmplă cu ștergerea datelor uh, care nu mai sunt de actualitate? Această ștergere poate să fie făcută într-un singur pas uh, sau trebuie să fie ștearsă din uh, fiecare siloz în parte? De asemenea, dacă interconectăm toate aceste date, va crește problemele legate de atacuri cibernetice, ce planuri aveți pentru a rezolva această provocare în viitor. Vă mulțumesc, doamnă Sipăl. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru întrebări. Când am spus, vorbit despre reducerea costurilor, mă refeream la costurile căutării. Într-adevăr, aveți dreptate, chiar dacă nu avem un sistem central unic, va costa bani în plus, însă de asemenea este adevărat că dacă conturizăm costurile toate opera- tuturor operațiunilor făcute în sistemele siloz, uh, poate reducerea costurilor este un obiectiv uh, de avut în vedere. Dacă mă întrebați dacă aceste lucruri pot, pot să fie făcute printr-un click sau o singură operație, nu este o întrebare pentru autoritatea pentru protecția datelor, însă aș spune așa, dacă nu e, acesta este obiectiv, atunci care ar fi obiectivul? Uh, Obiectivul este să uh, se reducă numărul de operațiuni efectuate pentru a avea date de calitate și accesibile pentru utilizatori. Ca și Autoritatea Protecției Datelor pot să am întrebări în legătură cu cine, ce acces are, însă sper că introducerea noilor instrumente va însemna că acțiunile vor putea fi concomitente. Ce se întâmplă cu greșelile care se propagă în toate bazele de date? Bineînțeles că există o asemenea problemă, însă problema pe care o avem acum este că datele ar putea să difere foarte mult de la un silos la altul. Este mult mai periculoasă atât pentru calitatea informațiilor, cât și pentru apărarea drepturilor persoanelor ale căror date sunt colectate, dar și pentru utilizatorii din autoritățile de uh, aplicare a legii. Se creează probleme suplimentare legate de atacuri cibernetice. Da și nu, asta înseamnă că pur și simplu faptul că discutăm despre sisteme majore care sunt gestionate central nu creează riscuri suplimentare în sine. Ar putea să reducă riscul atacurilor cibernetice din afară datorită numărului de puncte care pot să fie atacate. Însă este adevărat că odată ce atacul e demarat și odată ce accesul uh, uh, se are acces, uh, s-ar putea ca daunele să fie mult mai mari decât în sistemul silos. Experții în cibersecuritate spun că cu cât mai puțin utilizate uh, sunt silozurile, cu atât uh, mai mare posibilitatea ca nimeni să nu-și, fi da, să nu-și dea, dea seama că, un, că a avut loc un atac. Însă cu cât se folosesc mai mult aceste sisteme, cu atât probabilitatea unui atac scade. Vă mulțumesc, domnule Vigorovski, vă mulțumim pentru prezentare, pentru răspunsul dumneavoastră. Suntem în întârziere, deci trec direct la punctul următor de pe ordinea noastră de zi. Vă mulțumesc din nou pentru prezență. Următorul punct privește două documente importante care vor fi, ne vor fi prezentate în această după masă, legate direct de munca comisiei noastre. Aș dori să continuăm ședința noastră Așadar, dacă părăsiți sala, vă rog să o faceți în liniște. Uh, este vorba de uh, munca Comisiei noastre și a Parlamentului. Primul studiu va fi prezentat de domnul Mario Oetheimer, șeful Departamentului pentru Societatea Informațională, care ne va prezenta acest studiu al FRA. După care vom avea o prezentare a unui alt studiu al STOA referitor la crearea la atelierul crearea unei industrii TIC suverane și demne de încredere în UE. Aceasta va, acesta va fi al doilea studiu prezentat. Deci, în primul rând, vă dăm cuvântul domnule Oetheimer. Mr. Chair, thank you very much. Uh, ladies and gentlemen, good afternoon. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, bună ziua, doamnelor și domnilor. După cum vă amintiți, în 2017 s-au uh, re, re, revelațiile lui Edward Snowden au creat furoare guvernele care își spionează cetățenii și încălcarea vieții private. Autoritățile au spus că supravegherea era necesară pentru a combate amenințarea terorismului și uh, provocarea actuală este protejarea drepturilor și în același timp protejarea securității și a vieții umane în Uniune. Dafra, recunoaștem rolul esențial jucat de serviciile de informații. În 2014 și 2015, Parlamentul European a adoptat două rezoluții în legătură cu supravegherea electronică în masă a cetățenilor Uniunii, cerând uh, statelor membre să implementeze măsuri de protecție mai puternice și să uh, introducă modalități de control. În același timp, Parlamentul European a solicitat FRA să efectueze o cercetare fundamentală în uh, legătură, supravegherea, în legătură cu supravegherea și efectele sale asupra drepturilor fundamentale. Prima, primul studiu a fost publicat în 2015 și astăzi mă bucură să vă prezint raportul final după aproape trei ani și jumătate de uh, uh, cercetări și analize aprofundate. Cercetările au fost uh, dificile nu doar datorită legislației diferite în Uniunea Europeană, dar și datorită caracterului secret inerent în acest sector. Cu acest raport, Agenția UE pentru Drepturile Omului vă dă o evaluare a implementării uh, legislației de, mm, cu privire la informațiile secrete. Legislația în statele membre este de natură recentă și evoluează în momentul de zonele cu albastru închis uh, sunt state unde au fost introduse reforme după 2015. Toate statele membre au un cadru juridic în legătură cu supravegherea țintită. Unii inclusiv Franța, Germania, Suedia, țările de jos și Regatul Unit au, au, au adoptat și legislație în legătură cu uh, supravegherea generală a comunicațiilor. Alte state care au uh, programe de supraveghere generalizate nu au uh, legislație suficient de detaliată. Cercetarea noastră s-a bazat pe legislația disponibilă publică. Putem doar să constatăm subreglementarea. În ceea ce privește supravegherea, uh, drepturile respectarea drepturilor fundamentale este legată de legalitate, control și căi de recurs. Cercetarea noastră a pus accentul pe aceste trei zone. În prima a legalității, mulți dintre interlocutorii noștri mm, care sunt citați în aceste slide-uri au uh, criticat complexitatea regulamentelor. Cercetările noastre au confirmat că omul de rând uh, nu poate să înțeleagă implicațiile uh, juridice, chiar și cu anumite explicații juridice. În Franța, uh, Regatul Unit și alte state și-au reformat recent legislația, nu doar adaptându-le la noi evoluții tehnologice și uh, pentru a, ci și pentru a răspunde la noi amenințări și pentru a îmbunătăți claritatea. Alte state membre, cum ar fi Finlanda, uh, înaintează în această direcție. Însă interlocutorii din aceste state au continuat să descrie regulile cu care guvernează supravegherea ca fiind neclare. Provocarea este să reglementăm aceste sisteme de informații fără să uh, Uh, dezvăluim caracterele specifice ale acțiunilor uh, și în același timp să ne asigurăm că drepturile fundamentale sunt respectate. Unele state reușesc acest lucru mai eficient decât altele. Pentru unele, respectarea cadrului național uh, și respectarea standardelor drepturilor omului rămâne o provocare. În ceea ce privește supravegherea sistemelor de informații, am pus accentul pe două zone principale, controlul legalității măsurilor de supraveghere și protecția drepturilor fundamentale. Cadrul de supraveghere națională uh, variază foarte mult între statele membre, însă majoritatea timpului vedem că sunt implicați aceiași actori – comisii parlamentare, uh, organisme independente, autorități de protecție a datelor și alte agenții care au rol de supraveghere. Uh, uh, diferențe istorice și politice înseamnă că nu există un, niciun model unic. 16 statele membre au înființat unul sau mai multe organisme de experți dedicate aproape exclusiv supravegherii serviciilor de informații. Aceasta este o soluție preferată, care ar trebui să fie preferată conform FRA. Experții uh, chestionați uh, au identificat trei caracteristici eh, principale ale controlului. În primul rând, independența, independența completă, puteri și competențe desemnate și, în al treilea rând, transparență în fața eh, publicului. Independența juridică a organismului de supraveghere este esențială pentru ca aceasta să funcționeze imparțial și să de- dețină încrederea publicului. Raportul nostru uh, denumește uh, câteva exemple uh, comisii parlamentare și um, faptul că organismele nu au sediul în uh, clădirea guvernului. Există și anumite, anumite, anumite factori care subminează supravegherea. Lipsa de acces la uh, informații și, în al doilea rând, uh, lipsa de capacități tehnice chiar atunci când datele sunt disponibile, uh, lipsa de experiență a uh, personalului a fost citată în repetate rânduri și după aceea reprezentanții organismelor de supraveghere au uh, reflectat o lipsă de încredere a publicului datorită caracterului secret fără deschidere pentru uh, către chestionare din partea publicului, uh, instituțiile nu beneficiază de încrederea necesară. Aceste constatări indică provocări importante la nivel național. Una, una dintre constatările cele mai îngrijorătoare a fost uh, supravegherea foarte slabă a cooperării internaționale între serviciile de informații. Uh, 17 din 28 de state membre nu prescriu în niciun fel de uh, supraveghere independentă ale datelor, uh, ale informațiilor uh, secrete primite de la serviciile de informații. În legătură cu a, treia problemă a capacității de recurs. Cetățenii sunt dezavantajați în uh, contextul securității naționale, fără acces la recursuri. Este vorba de dreptul de notificare al persoanelor uh, supravegheate și accesul la informații. Cu toate că 25 de state membre acordă indivizilor posibilitatea de a depune o plângere în fața unui organism non-judiciar sau judiciar. Sistemele diverg uh, foarte mult și uh, nu uh, sunt caracterizate de claritate. Există o nesatisfacție în legătură cu rezultatul cauzei datorită lipsei de transparență în procedură. Aceste cazuri legate de uh, informații secrete prezintă și provocări legate de organismele de supraveghere, cărora li se poate nega accesul la uh, informațiile necesare sau expertiza tehnică. Unele state membre au înființat mecanisme alternative în efortul de a uh, crește eficiența și transparența. Însă, constatăm că datorită uh, naturii tehnice uh, a judecătorilor le lipsește uh, expertiza necesară în aceste cauze. Cu toate că este evident că schimburile între tribunale continuă, lipsa de experiență tehnică în cauze de securitate națională a Uh, sistemului judiciar uh, periclitează avansarea acestor cazuri. Raportul FRA uh, conturează câteva soluții care pot să fie resumate după cum urmează. În primul rând să prevadă reguli clare în legătură cu serviciile de supraveghere, să acorde supraveghere independentă și continuă și în al treilea rând să asigure disponibilitatea unor recursuri efective. În definitiv, veți găsi în raportul nostru 16 avize ale FRA care sunt recomandări pentru autoritățile judiciare și nești, care să susțină înființarea organizațiilor de informare, de informații. FRA este convinsă că drepturile fundamentale trebuie să fie introduse în legislația statelor membre dacă vrem să asigurăm securitatea. Securitatea. Suntem convinși că aceste măsuri de securitate pot să fie organizate într-un fel care să nu compromită drepturile și valorile fundamentale în care drepturile omului sunt în centru. Vă mulțumim pentru această prezentare. Voi da cuvântul acum cuvântul colegilor mei care doresc să intervină pe acest studiu. Am trei nume pe listă, domnul Lopez Aguiar, domnul Albrecht. Vă rog să fiți succinți pentru a putea să respectăm timpul și să avem următorul studiu. Domnul Lopez Aguilar, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Studiul acesta este foarte interesant și relevant și uh, va fi uh, o lectură interesantă pentru noi toți cei care suntem uh, și am fost revoltați de știrile de supraveghere în masă și eh, de către agenția americană care a încălcat confidențialitatea informațiilor și a avut acces la date ale cetățenilor europeni și a liderilor eh, europeni. Vreau să, adresez o, să vă adresez o întrebare cu privire la cele spuse de dumneavoastră cu privire la lacune și la lipsa de claritate a prevederilor juridice. Lacunele, când vorbim despre încălcarea confidențialității comunicării, înseamnă o infracțiune penală. Această ingerință indiferent de formă, pe e-mail, comunicarea pe e-mail sau, sau pre, sau uh, acces la numele de telefon uh, ale cetățenilor este un delict penal. În Spania, peste tot. Ce știți dumneavoastră despre jurisprudența relevantă din statele membre? S-au tras învățăminte din jurisprudența, hotărârile judecătorești până, de până acum, sau condamnările de până acum. Care ar fi importante aici și care ar putea să ajute Parlamentul European să ia măsuri ca legiuitor pe domeniul penal. Ca organ legislativ am putea să ne bazăm pe această jurisprudență pentru a avea o reacție adecvată. Mulțumesc, domnul Coeliu. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Este extrem de important uh, această muncă și este important să înțelegem ce se întâmplă în Uniunea Europeană la nivelul serviciilor de informații. Pentru a evita greșelile trecutului și pentru a oferi opțiuni de politici statelor membre. Competența Uniunii Europene, după cum bine știți, este limitată aici, dar uh, dați fiind că serviciile de informații secrete se, se apropie de chestiuni unde avem competențe, cum ar fi combaterea terorismului, importanța crește și mai mult. Ce părere aveți dumneavoastră despre securitatea națională și derogările care pot fi uh, introduse în momentul în care vine vorba de aplicarea legislației europene Există jurisprudență considerabilă și în ceea ce privește SIS, ar trebui să se, core- să se folosească statele membre de aceste derogări pentru a preîntâmpina, pentru a împiedica accesul la informații și apoi ajunge situația la CEJ pentru o hotărâre judecătorească. Ați spus că legislația privind colectarea datelor Conform acestei uh, legislații, strângerea de date personale reprezintă o ingerință. Înțeleg că acest cadru al Uniunii Europene se aplică întru totul acestor servicii. Și ultima întrebare. Ați vorbit despre cele uh, cinci state membre care au legislație privind uh, supravegherea generală a comunicărilor. Ne puteți spuneți mai multe? Este vorba de reglementarea supravegherii în masă? Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Coeliu, domnul Buchner. Mulțumesc. Aș dori ca, în primul rând, să vă mulțumesc pentru prezentare. Am câteva întrebări. În Germania exista o lege care prevedea stocarea, perioada de stocare a datelor uh, de către stat, iar acum înțeleg că tendința se inversează. Autoritățile naționale încearcă să creeze baze de date, mă refer la sistemul de uh, tribunale sociale al, din China și uh, și sistemul similar european care încearcă să răsplătească sau să pedepsească un anumit comportament social. Acum ne comportăm la fel și în ceea ce privește comportamentul penal, acțiunile penale. Cred că aici caracterul privat va avea de suferit. Întrebarea este ce putem face să împiedicăm acest lucru. În al doilea rând, Google, Microsoft, WhatsApp strâng un volum uriaș de date Microsoft poate cere orice fel de date de la utilizator când folosesc uh, Windows. Același uh, lucru uh, se întâmplă și cu alte companii. Și există o zonă cenușie în ceea ce privește folosirea acestor date. Putem face noi ceva în acest sens? Și în al treilea rând, vreau să vorbesc despre activitățile pe care le desfășoară, tipul de activități pe care le desfășoară serviciile secrete germane. Cancel, doamna cancelar Merkel a spus odată că prietenii nu trebuie să-și asculte convorbirile telefonice. Ce ne puteți spune despre acest lucru? Uh, Aș dori să vă vorbesc despre reglementarea serviciilor secrete în Uniunea Europeană. După cum știm, articolul 4, alineatul 2 sau 3 al tratatului, nu mi-am exact care, scutește sau oferă o derogare securității naționale de la aplicările de la aplicarea prevederilor tratatului dumneavoastră. Uh, evaluați situația controlului și reglementării serviciilor secrete din Uniunea Europeană și ați ajuns la concluzia că acestea sunt controlate și reglementate diferit și insuficient. Acum, întrebarea care se pune este dacă vrem să schimbăm lucrurile, trebuie să avem standarde europene în ceea ce privește controlul și um, garanțiile. Aș dori să vă întreb dacă Dumneavoastră credeți că există vreo posibilitate de a obține acest lucru și ehm, dat fiind faptul că serviciile secrete cooperează la nivel neoficial destul de mult și ehm, dacă vreau să vă întreb dacă ați v-ați gândit și la conceptul de securitate națională, dacă l-ați evaluat, dacă există convergență sau divergențe și care sunt limitele a ceea ce se poate face în uh, subegida conceptului de securitate națională de către serviciile de informații sau de politică în statele membre. Mulțumesc. Domnul Oetheimer. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru întrebări. O să încerc să răspund uh, grupat, fiindcă nu am prea mult timp la dispoziție. O să încep, dacă îmi permiteți, cu ultima întrebare. Și astfel pot să-i răspund și domnului Coeliu. Parlamentul European ne-a rugat să analizăm legislația națională iar acesta este rezultatul uh, raportului publicat. Uh, am analizat situația și evoluția dintre 2015 și până acum și anul curent a, uh, a acțiunilor de la nivel european, însă nu se intre în detalii în ceea ce privește limitele competențelor europene. În același timp, am analizat uh, una dintre chestiunile ridicate uh, la nivel național și anume definiția securității naționale. Am vizitat șapte state membre și în multe cazuri uh, definițiile reprezent, definiția reprezenta o problemă, poate nu în context juridic, în momentul în care un judecător evaluează cadrul de securitate națională, asta nu pune probleme în uh, abordarea privind jurisprudența dar uh, problemele apar în momentul în care în legislație nu există definiții clare și uh, dacă analizăm lucrurile dintr-o perspectivă europeană, ajungem la problemele pe care le avem acum. Din păcate, avem, uh, nu avem suficientă jurisprudență în ceea ce privește limitele, iar motivul pentru care Agenția privind drepturile fundamentale a, a, a preluat acest subiect era de a-și aduce contribuția la definirea acestor limite și uh, la stabilirea unei definiții clare a securității naționale. Revin acum la întrebarea privind lipsa de claritate, care, după părerea mea, Uh, mergem mână în cu securitatea națională. Securitatea națională este ex- exemplul unui concept care ar avea nevoie de mai multă claritate la nivelul definițiilor. Acestea fiind spuse, provocarea care ne confruntăm la nivel național este o lipsă de claritate mult mai amplă a legislației privind serviciilor de informații. După cum am spus, unele state membre și-au reformat legislația pentru a rezolva această problemă și am uh, subliniat faptul că eforturile mergeau în, intenția, în direcția cea bună, punând la punct legislație care descrie tehnici ce explică exact care sunt uh, competențele serviciilor, serviciilor secrete, astfel se sporește claritatea legislației și se ajunge la o mai bună conformitate în ceea ce este drepturile fundamentale. După, din câte știu eu, nu prea există. Am uh, vrut să facem referire la hotărâși judecătorești, dar nu prea există hotărâși judecătorești care să facă referire la ce a spus domnul uh, Lopez Aguilar. Am încercat să ne uităm la uh, jurisprudența legată de serviciile secrete, dar aceasta nu este prea abundentă din motivele pe care v-am spus mai devreme. Problema este că avem uh, doar un număr mic de cazuri care ajung în tribuna, care ajung la judecată. Întrebarea domnului Coeliu în ceea ce privește ingerința și aplicabilitatea legislației europene. Noi ne-am ocupat de asta în așa fel încât am încercat să arătăm diferența între conceptul de ingerință în legislația europeană și aici includ uh, Convenția Europeană a Drepturilor Omului pentru a putea aborda lucrurile astfel încât să folosim conceptul de interferență, de amestec și nu uh, neapărat uh, legislația privind protecția datelor din Uniunea Europeană. În același timp, însă, iată, discutăm acest lucru și în, chiar în această dimineață, într-un alt context, problema aplicației regulilor de protecție a datelor și uh, regulilor de viață privată și a drepturilor fundamentale sunt foarte similare aceste două chestiuni. În ceea ce privește colectarea datelor, aici e vorba de colectarea datelor și deci încep, este începutul uh, amestecului. Eu nu zic că Uh, eu nu cred că se declanșează uh, aplicarea directivei privind protecția datelor, ci uh, a unei anumite interferențe. Ați întrebat dacă statele membre care au legi în ceea ce privește supravegherea generală a, comunicați, a comunic, comunicațiilor, dacă înseamnă acest lucru supravegherea în masă, nu. Ce am încercat să facem în raportul din 2015 și și acest raport am încercat să arătăm că supravegherea în masă nu este un termen util uh, din punct de vedere comparativ, uh, nu este un termen folosit în legislație și nu este niciun termen uh, care să ușureze înțelegerea activității serviciilor în momentul în care strâng volum mai de date. Ce am încercat noi să facem și avem exemplu aici singurului grafic uh, public care descrie procesul uh, supravegherii în masă pe care îl găsiți în, în raport, e vorba aici de legi, noua legislație olandeză, am încercat să descriem modul în care uh, are loc procesul de colectare. Deci, să vă răspund întrebării dumneavoastră, statele membre, cele cinci state membre care au reglementat supravegherea generală a comunicațiilor nu, nu derulează supravegherea în masă, după părerea noastră. Apoi, întrebarea cu privire la acțiunea serviciul, sectorului privat și colectarea datelor, adresată domnului Bruchner, este o întrebare mm, de care nu ne-am ocupat în raportul nostru, care necesită un studiu total diferit. Am recunoscut acest lucru în 2015 și anume că uh, strângerea unui volum mare de date pe ă, dispozitivele noastre ar putea să, să genereze un studiu foarte interesant pentru a, pentru a înțelege ce fac autoritățile publice. Cum să se reglementeze la nivel european îmi cer scuze, spune vorbitorul, ați vorbit despre ascultarea uh, telefoanelor, uh, doamna cancelar Merkel. Nu am analizat tehnicile de servicii secrete și chiar dacă uh, am constatat re- revolta de atunci, uh, nu am intrat în amănunte, dar dacă ne uităm la uh, schimbul de date și supravegherea comunicațiilor străine și uh, și uh, supravegherea comunicațiilor uh, străine, ne dăm seama ce a reușit să facă legislația europeană națională și cum uh, și care este controlul autorităților independente. Și închei răspunzând întrebării domnului Albrecht despre cum să reglementăm la nivel european uh, Noi am ajuns la concluzia, după ce am uh, analizat această chestiune și am analizat uh, evoluția Uniunii de Securitate, am ajuns la concluzia că și aici ce spunea domnul uh, Coelho despre, contra, despre antitero este un lucru foarte important și, bineînțeles, Uniunea importantă ar putea să facă ceva, putea să se asigure că noile politici sugerate care necesită, care necesită un schimb de date sporit. Bine, e bine toate acestea să aibă un sistem de supraveghere instituit și asta, după părerea mea, ar putea să fie a, avut în vedere la nivel european. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și pentru prezentare și pentru răspunsuri. Iar acum trecem mai departe la al doilea studiu, prezentarea studiului cerut de STOA privind uh, o industrie TIC de încredere și suverană în Uniunea Europeană. Îl rog pe domnul Rivera Pastor să vină la prezidiu și să ia cuvântul. Vă rog, așezați-vă aici la prezidiu, avem loc. și vă ascultăm cu mare atenție. Thank you, Chair, and thank you to all of you for joining us today to discuss what Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru oportunitatea de a discuta cu dumneavoastră uh, importanța tehnologiilor inteligente pentru Europa. Haideți să vedem dacă funcționează prezentarea. Este crucial pentru că eu cred că trebuie să asigurăm uh, încrederea cetățenilor uh, în sistemele tehnologice pe piața digitală. Acest lucru se datorează unui element uh, cheie în apărarea libertăților după 11 mm, septembrie și garantarea protecției datelor. Pentru a face acest lucru am realizat acest proiect pentru uh, evaluarea opțiunilor științifice și tehnologice, urmărind următoarele obiective. Să descriem ecosistemele de securitate cibernetică în Europa, să înțelegem principalele um, provocări cu care se confruntă securitatea cibernetică în comparație cu alte regiuni, să evaluăm actualele politici în UE și să învățăm uh, din propunerile puse în aplicare în alte țări cu scopul final de a propune și a evalua diferite opțiuni uh, de politică la dispoziția decidenților politici europeni. În acest uh, sens, studiul este structurat după cum urmează. În primul rând, o scurtă descriere a principalelor amenințări cibernetice în Europa, apoi am analizat ecosistemul securității cibernetice în Europa, atât de pe partea de cerere cât și de ofertă, la fel și industria, piața și autoritățile publice implicate. În al treilea rând, am analizat uh, sistemul de protecție a datelor în Europa și, nu în ultimul rând, analizarea politicilor uh, prin perspectiva diferitelor opțiuni. Dacă începem cu principalele amenințări uh, cibernetice cu care se confruntă Europa, există patru principale. Terorism cibernetic, spionaj, uh, infracționalitate cibernetică și hacktivism. Multe sunt suspectate de a fi susținute de guverne străine, din interese politice și economice, evident. Și chiar și cele mai cunoscute și puternice organizații din Europa, atât publice cât și private, au fost amenințate la un moment dat uh, din partea acestor atacatori cibernetici. Sectoarele cele mai afectate în Europa sunt cel financiar, al producției, industria telecom, energetic și autoritățile guvernamentale. Pentru a vă da un exemplu, în 2015 a existat un atac asupra rețelei electrice din Ucraina, considerat a fi primul atac cibernetic de succes asupra unei rețele electrice din lume și circa 230.000 de oameni au rămas fără curent electric în Ucraina timp de o oră până la 6 ore. De asemenea, este interesant să vedem cine atacă pe cine, ce țări atacă ce alte țări. Pe baza acestor informații, din cea de-a doua parte a lui 2016, constatăm că a existat, au existat atacuri importante de, pe adrese IP rusești pentru către Statele Unite și uh, Olanda, probabil datorită proceselor electorale care aveau loc în aceste două țări la acel moment. Există câteva tehnologii foarte importante în sistemul <clears throat> în ecosistemul internetului. Sisteme fizice cibernetice și internetul lucrurilor. Vis-a-vis -vis de acestea, din urmă, acest lucru include uh, device-urile inteligente, mașini, aparatura din casele noastre, numărul acestor aparate va crește probabil de la 2,1 miliarde în 2014 la probabil vreo 20,8 de miliarde în 2020. Securitatea E o mare temere pentru acest tip de aparatură, pentru că acestea nu au fost concepute ținând cont de securitatea acestora, ceea ce va fi o problemă importantă în anii următori. Aplicațiile uh, de pe mobil care conțineau ransomware au fost în 2016 de 8,5 ori mai numeroase decât în 2015. De aceea, acest tip de tehnologie va fi o problemă în ecosistemul digital, pentru că o parte importantă a infrastructurii critice, precum centrale nucleare, rețele electrice și așa mai departe, depind de aceste sisteme. Constatăm că există o creștere a atacurilor asupra acestor sisteme ajungând chiar la 50% în multe țări din lume. Ca rezultat al acestor amenințări, costurile estimate pentru societate în general sunt estimate să crească la circa 6 trilioane de dolari în 2021, în comparație cu circa 400 de miliarde astăzi. Este o creștere semnificativă. Următorul punct este de a analiza ecosistemul cibernetic în uh, Europa. Am analizat mai întâi partea de cerere din partea cetățenilor și companiilor și am constatat că percepția cu privire la nivelul de informație legat de riscuri cibernetice este destul de scăzut în Europa, peste 50% din cetățenii din Europa nu se simt suficient de bine informați cu privire la această problemă și cred că ce este preocupant este este că oamenii din uh, sudul și estul Europei, oamenii mai puțin educați, nu prea își fac griji cu privire la astfel de teme. Dacă analizăm companiile, circa o treime au o politică definită în domeniul TIC. Numărul este destul de scăzut, dar există diferențe mari în funcție de țări și de asemenea în funcție de mărimea și sectorul în care activează. Deci multe IMM-uri nu au niciun fel de politică legată de securitatea TIC. În ceea ce privește piața, am constatat că există o piață extrem de mare. În 2020 se preconizează că această piață va depăși 100 de miliarde uh, de dolari și creșterea anuală este de 5 până la 10%. Însă în Europa constatăm că piața este foarte fragmentată. O treime din piață, de fapt, 30% circa, e deținută de 5 provider principali și un număr foarte mare de furnizori mici acoperă restul pieței. Deci o piață foarte fragmentată cu foarte multe companii mici în Europa. Trebuie să analizăm, sau este interesant de analizat, uh, securi- industria securității cibernetice în Europa procentul de pe piață este scăzut, am folosit mai multe surse, doar circa 10% din cele mai importante companii în domeniul cibersecurității sunt europene, circa 75% provenind din Statele Unite. Deci, iată, vedeți, procentajul firmelor europene în acest domeniu este foarte scăzut avem mai puține companii și în Europa și acestea sunt mai mici. 40% dintre acestea sunt mai mici, au mai puțin de 10 angajați. În Statele Unite, de pildă, companiile sunt mai mari. 10% dintre companiile din Statele Unite au mai mult de 500 de angajați. Mai important însă pentru Europa este faptul că nu avem finanțare pentru creșterea companiilor și de aceea acestea sunt atât de mici. Dacă ne uităm la acest diapozitiv, cu roșu este, sunt Statele Unite, Și aici există mai multe runde de finanțare cu menirea de a majora aceste companii, iar Europa este vizualizată cu albastru. Deci, în Europa există mult mai puțină finanțare. Companiile <clears throat> reușesc să se împrumute cu circa 5 milioane de euro în comparație cu 30 în Statele Unite. Media este deci, în Statele Unite 15% din companii sunt sub această valoare în uh, Europa numărul fiind mult mai mare. Iată de ce în Statele Unite companiile sunt atât de mari și atât de importante în acest domeniu. Ca rezultat, diferența între banii cu care se finanțează companiile din Statele Unite și în Europa este foarte mare. Am analizat perioada 92-2017 și am constatat că în Statele Unite 12.000 de milioane de uh, dolari americani au fost obținute de aceste companii în comparație cu 500 de milioane în Europa. În Israel, de asemenea, Securitatea este extrem de importantă și aici se investesc foarte mulți bani și au investit în aceeași perioadă circa 305 milioane. Deci 60% cât s-a investit uh, în întreaga Uniune Europeană, într-o singură țară mică precum Israelul. Un alt aspect foarte important în Europa este ecosistemul de cercetare. Pentru că multe din proiectele din Europa se finanțează prin mecanisme de cercetare publică și am văzut uh, ce finanțare oferă Comisia Europeană prin Orizont 2020 și aici uh, finanțarea anuală medie e undeva între 55 de milioane și 110 milioane. Putem compara aceste cifre cu ce face Regatul Unit, care se preocupă de această temă și investesc foarte mulți bani în securitate cibernetică și finanțează de trei ori mai mult decât face întreaga Uniune Europeană pentru astfel de proiecte. In, in the Horizon 2020, în orizont 2020, Există un nou mecanism, contracte public-private, parteneriate public-private, prin care se are în vedere creșterea investițiilor, sectorul public uh, oferind circa 100 de milioane pe an, uh, iar sectorul privat urmând să intervină cu alte 300 de milioane, însă pare nerealist pentru că contribuția privată în sectorul securității cibernetice în Europa a fost foarte scăzut, deci pentru a fi realiști nu cred că va interveni această schimbare majoră. Eu nu cred că aceste parteneriate publice-private vor da roade. Altă problemă cu finanțarea cercetării în acest domeniu este că proiectele sunt foarte mici. Am intervievat mai mulți experți în domeniu și aceștia spun că ar exista opțiuni mai bune de a finanța, proiecte mai mari în locul acestui număr mare de proiecte mici. Nu știu dacă e adevărat, pentru că oricum aceste proiecte mici altă sursă nu au. Un alt aspect important al acestui ecosistem este rolul uh, organismelor publice. Prin noua directivă se stabilește un cadru pentru creșterea cooperării între organismele europene și statele membre și sunt definite mecanisme pentru a garanta această coordonare. Au creat acest grup de cooperare și rețeaua pentru a împărtăși incidente în rețea. ENISA este Agenția Europeană pentru Securitate Cibernetică, care urmează să preia rolul de lider în acest grup, însă noi considerăm că rolul acestei agenții ar trebui consolidat pentru a deveni independentă și nu pentru a oferi doar consultanță. Acest lucru se sugerează în propunerea noului regulament pentru această agenție prezentată de Comisia Europeană acum câteva luni și credem că această agenție europeană ar trebui să dispună de mai multe prerogative la nivel european. Am analizat și data, protecția datelor în Europa în acest document și este interesant analizând documentele de reglementare din Europa în ultimii 20 de ani, am constatat că protecția datelor este un uh, lucru foarte important pe agenda politică europeană. Prima directivă europeană cu privire la protecția datelor a fost pusă în aplicare în 1995, iar acum câteva luni s-a propus o reformare cuprinzătoare a regulilor cu privire la, data, la protecția datelor care, așa intră, care urmează să fie transpuse de statele membre în martie 2018. Însă există un mediu propice pentru protecția datelor, care însă se confruntă cu două provocări. Există acest echilibru nerezolvat între drepturile de protecție a datelor și crearea de servicii inovatoare bazate pe date. Trebuie să găsim acest echilibru pentru a crea servicii inovatoare în Europa, pentru că altfel o vor face Statele Unite și China, care nu sunt supuse acestui regulament mult mai strict din Europa. Și un alt punct important este fluxul de date personale care merge și în uh, state terțe, în, în Uniunea Europeană avem strategii pentru a aborda această problemă, însă adevărul este că 1% dintre cei mai relevan, relevanți provideri de internet, precum Google, Amazon, sunt din țări precum China, Rusia, Japonia și Corea, nu au nivelul de protecție a datelor similar cu Uniunea Europeană. De aceea este dificil să impui regulamentele noastre pentru aceste țări. Este o lacună importantă aici și va fi dificil pentru noi să aplicăm acest regulament când aceste servicii sunt oferite în afara Uniunii Europene. Și ultimul punct a fost acela de a defini un set de opțiuni de politici de care dispun legiuitorii din Europa am uh, identificat principalele provocări, am identificat uh, provocări la nivelul reglementărilor, la nivelul industriei și pe baza acestor am definit un set de politici pe care le-am defalcat pe patru grupuri, politici instituționale pentru a consolida rolul instituțiilor, apoi politici de piață, trei politici, unificarea cerințelor uh, în ceea ce privește achizițiile publice și crearea de etichete pentru uh, sistemele de achiziții, de asemenea un set de politici industriale. Am constatat că suntem în urma altor țări, am definit cinci politici pentru a încerca să inversăm acest trend. pentru crea politici industriale în domeniul uh, securității cibernetice, de sisteme open source, stimularea activităților de cercetare, pentru că acestea se apropie mai mult de piață și stimularea conștientizării utilizatorilor. și am mai definit și politici, conștientizare asupra amenințărilor, asupra utilizatorilor finali, companii mici sau persoane fizice. Am evaluat toate opțiunile de politici folosind o matrice de criterii uh, Uh, și toate politicile au fost uh, trecute într-un clasament, poate fi un instrument uh, util pentru legiuitor pentru a decide care politici ar trebui puse în aplicare primele. Iată și principalele concluzii. Trebuie să garantăm încrederea cetățenilor în serviciile IT în Europa, însă există mai mulți factori în Europa, fragmentarea pieței, lipsa strategiilor, lipsa finanțării pentru creșterea companiilor, ceea ce duce la o dependență de provideri neeuropeni. De, de aceea avem nevoie de o industrie care să facă fața amenințărilor cibernetice și iar uh, din păcate din afara Uniunii Europene pot fi efectuate atacuri. La nivel legislativ avem directiva NAI și noul regulament de protecție a datelor, însă e neclar dacă aceste regulamente pot proteja drepturile cetățenilor europeni dacă considerăm că majoritatea serviciilor IT sunt furnizate de țări europene. europene și am prezentat și aici un set întreg de opțiuni de politici pentru a îmbunătăți acest statut. Mulțumesc foarte mult, domnule Rivera Pastor. Am un coleg care dorește să intervine, doamna Gomez, vă rog. I mean, I feel like saying, um... Da, într-adevăr, mai bine târziu decât niciodată. În sfârșit ne, dăm, ne trezim la această realitate pentru că pentru mine este foarte clar că statele membre uh, erau cu ochii închiși, nu din lipsa unei strategii. Într-adevăr, vrem să încurajăm uh, întreprinderile europene să dezvolte tehnologii, ci pentru că am fost uh, permeați. Am văzut acest lucru în țara mea în anii troicăi. Există un fel de inventar al infrastructurii critice din Uniunea Europeană. Infrastructura cea mai critică, de exemplu, liniile de înaltă tensiune sau uh, centralele nucleare care pot să fie uh, supravegheate mai intens în ceea ce privește securitatea cibernetică. Avem după aceea un inventar al contractelor uh, administrațiilor noastre cu tot felul de companii dubioase din China, de exemplu, sau Rusia sau din altă parte contracte cu companii care ar trebui să ne dea securitate cibernetică, dar care poate uh, ne spionează. Nu cred că există nici măcar o încercare de a face acest lucru. Cred că majoritatea guvernelor noastre nici măcar nu sunt conștiente de acest lucru. Uh, fac tot felul de contracte cu tot felul de companii dubioase. De exemplu, țara mea, Portugalia, unde un, uh, au dispărut miliarde de euro în companii offshore și s-a identificat ulterior că uh, era implicat un fel de, așa zis, expert cibernetic. Este un delict penal, dar nimănui nu-i pasă. Tocmai am fost în Japonia cu delegația Libe, unde am văzut că GDPR este singurul standard universal care există acolo. Și există unele companii chiar acolo în Japonia care uh, vor să respecte GDPR pentru că vor să intre pe piața europene. Deci dacă vrem, noi avem instrumentele necesare pentru a asigura conformitate de către Japonia, America sau oricine vrea să fie activ pe piața europeană. La, o, o diferență foarte mare între Sony și Hitachi. Uh, dar uh, suntem dispuși să folosim puterea noastră, deci puterea pieței, accesului la piața noastră pentru a face ca GDPR să fie respectat nu doar de întreprinderile europene, ci de întreprinderile din întreaga uh, lume. Este nevoie de o, o voință politică. Dacă guvernele ar înțelege care este miza aici, uh, atunci eu înțeleg foarte bine prin ce treceți dumneavoastră și vă mulțumesc pentru prezentare. Într-adevăr, suntem într-o într-un moment foarte preliminar. Vă mulțumim, doamna Comes. Vă rog, dați un răspuns cât mai scurt. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru întrebare. Adevărul este că sunt foarte multe interese naționale în aceste domenii și în acest document uh, propunem o poziție europeană lucru care mi se pare important. Acest subiect al uh, apărării cibernetice este legat de apărarea militară, ceea ce ține de mm, domeniul de aplicare național. Să câteva răspunsuri concrete. În noua directivă se face un inventar al infrastructurilor critice acesta este prima idee importantă. În ceea ce privește contractele, nu există un inventar al contractelor diverselor guverne, însă am propus o serie de politici care merg în acest sens. Ideea este să unificăm procedurile de achiziții publice în Uniunea Europeană. Este foarte important pentru furnizorii de servicii pentru că vor putea să uh, concureze pe piața europeană. Companiile nu vor ajunge la un scale-up dacă trebuie să acorde soluții diferite în diverselor țări. Noi vrem să creăm și un fel de etichetă europeană a cibersecurității asemănătoare cu GDPR, să avem o serie de caracteristici care să includă și companii externe. Și în acest sens propunem standardizarea procedurilor. Apare, apare însă probleme aici pentru că sunt standarde naționale și ar trebui să creăm un standard european în acest sens. Poate ENISA, acolo propunem consolidarea agențiilor europene poate să aibă un rol mai important pentru a găsi o viziune unificată europeană în acest sens. Vă mulțumesc pentru, foarte mult pentru prezentare, uh, pentru răspunsul domnule Ribero Pastor. Și haideți să trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea noastră de zi recunoașterea reciprocă a ordinelor de confiscare și de înghețare și confiscare. Îi dau cuvântul imediat doamnei raportor Grisbeck pentru a dezbate aceste amendamente. 210 amendamente au fost depuse și după aceea, bineînțeles, dau cuvântul celorlalți colegi. Doamna Grisbeck, aveți cuvântul. Vă mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, stimați colegi. În urmă cu un jur o lună v-am prezentat proiectul de raport în legătură cu propunerea comisiei în legătură cu uh, deciziile de înghețare și, înfi- și confiscare. Am primit 210 amendamente. Mă bucur de altfel că uh, am primit contribuții din partea tuturor grupurilor politice în legătură cu această propunere de regulament uh, care uh, face obiectul unui consens Este un text foarte relevant în ceea ce privește lupta împotriva finanțării terorismului. Este dificil să vorbesc despre toate aceste amendamente. Vă voi da câteva elemente cât generale în legătură cu aceste amendamente la prima vedere, pentru că săptămâna viitoare vom avea o reuniune a raportorilor din umbră în care vom putea să dezbatem aceste amendamente și să găsim uh, un compromis. Câteva observații generale. Sunt câteva uh, amendamente care vor să îmbunătățească rapiditatea și eficiența procedurilor uh, și în cadrul confiscării bunurilor în momentul uh, delictelor, precum și cooperarea între autorități. Susțin această abordare și toate amendamentele care merg în acest sens avem nevoie de un instrument funcțional, concret, rapid, eficient, ca autoritățile polițienești să uh, poată să uh, reacționeze în ceea ce privește bunurile și activele care provin din uh, urma criminalității. O a doua observație în legătură cu al doilea set de amendamente ă, din partea unor colegi care insistă asupra drepturilor fundamentale, insistă și asupra incluziunii clauzei de non-recunoaștere și non-executare a deciziilor de înghețare sau confiscare atunci când acestea sunt fondate pe uh, nerespectarea drepturilor fundamentale. Așadar, uh, mă, mă bucură această exigență, este și linia pe care o apărăm noi la Parlament de câțiva ani și mă bucur că există aceste uh, amendamente din partea colegilor care se bazează pe această idee. A treia observație, avem o serie de amendamente care uh, privesc câmpul, domeniul de aplicare al, al regulamentului și care pentru un, și unii propun o extindere a domeniului de aplicare la domeniul civil, administrativ, fiscal. Este o chestiune foarte importantă, mai degrabă structurală și, uh, prin definiție, mai delicată și pe care vom trebui să de, vom trebui să o dezbatem împreună pentru a găsi o modalitate coerentă care să fie acceptabile pentru toată lumea, pentru a găsi un teren de înțelegere în legătură cu problematica confiscării preventive și anume a confiscării independent de deciziile justiției, deci fără condamnare. Al patrulea tip de observații și a patra serie de amendamente este important să promovăm la nivelul european o gestiune optimă a acestor bunuri confiscate sau înghețate. Apare întrebarea mm, bine acoperită în propunerea Comisiei a uh, reutilizării în scopuri sociale sau uh, despăgubirea victimelor, a familiilor victimelor, a întreprinderilor care sunt victime ale criminalității organizate și așadar utilizarea acestor fonduri în, pentru a lupta împotriva criminalității organizate. Multe amendamente merg în acest sens și mi se pare foarte important să le parcurgem și să le mm, punem mm, împreună aproape 100% din profiturile din uh, origini criminale se estimează că nu sunt uh, uh, confiscate, rămân în mâinile criminalilor. Deci există o marjă de manevră care, fără a vorbi eufemistic, este foarte mare departe de a fi neglijabilă. Acestea au fost, în general, liniile în care s-au înscris cele aproape 210 amendamente. Vă ascult acum pentru a vedea care sunt punctele cele mai importante pentru dumneavoastră în legătură cu conținutul mai detaliat al amendamentelor dumneavoastră. Vă reamintesc de importanța acestui nou instrument european care face parte dintr-un arsenal de uh, instrumente și texte prevăzute pentru a combate finanțarea terorismului și a criminalității organizate și sper că vom continua să lucrăm bine în continuare. Vă mulțumim foarte mult, doamnă Grisbeck, iar acum uh, văd că aproape toți raportorii din umbră sunt prezenți, deci dau cuvântul acestora. Bineînțeles, domnul Bugliese. De la de la Mulțumesc, doamnă președinte. În lumina prezentării raportoarei noastre și amendamentelor prezentate, mă bucur să constat că între diferitele grupuri politice se confirmă o amplă convergență în ceea ce privește aspectele fundamentale. Acum, pe fondul amendamentelor, sunt convinsă că bunurile confiscate trebuie gestionate oportun pentru a promova respectarea legii și utilizând uh, aceste bunuri în interesul social și economic a comunităților direct lovite de activitățile <clears throat> criminale și teroristice. Ca model ar trebui să luăm exemplu sistemului juridic italian. În sistemul italian, Înghețarea fondurilor și confiscarea vizează nu doar slăbirea organizațiilor uh, infracționale, dar vor să afirme principiul legalității utilizând bunurile confiscate în interesul social și economic al colectivității. Acesta este sensul amendamentului meu 101 și iau încă o dată această idee și în amendamentul 253. Vreau să vă supun atenție și, și amendamentele 99, 100, 251 și 52 și de asemenea articolul 32.4 cu trimitere la aceste bunuri supuse blocării și confiscării. Sunt propuneri care sper că pot întruni susținerea dumneavoastră pentru că, în opinia mea, pot caracteriza acest regulament în mod pozitiv, lăsând un mesaj concret de solidaritate prin intermediul <clears throat> definiției de definite forme de despăgubiri pentru Uh, funcționarii publici și ofițerii de poliție care uh, au uh, suferit de pe urma activităților profesionale. De asemenea, trebuie ca structurile de combatere a terorismului și a combaterii infracționalității să fie suficient finanțate, astfel încât uh, o parte dintre uh, veniturile obținute din vânzarea acestor bunuri uh, să fie folosite pentru finanțarea Europol. Am mai venit cu completări în ceea ce privește tipurile de infracțiuni care să fie incluse aici. Asta în baza cadrului din uh, legislativ din Italia. În fine, cu privire la articolul 32b, prin amendamentul 245, dacă sumă uh, depășește 10 milioane de euro, să iau prevederi <clears throat> diferite. M-am uh, consultat și cu coordonatorii de la Socialiști și Democrați uh, în ceea ce privește articolul amendamentul 244. Doresc să le mulțumesc și domnului Melo și Vos pentru 89, 92, 202 și 261. Acestea sunt amendamentele prin care vreau să-și exprime sprijinul pentru raportoare, pentru anumite concepte Asta vis-a-vis -vis și de directiva 214 în ceea ce privește Ordinul de Investigație European. De aceea, aceste, acesta ar trebui să fie mo, un model pentru viitoare instrumente de recunoaștere reciprocă. Aș dori să mulțumesc raportoare pentru disponibilitatea de care a dat dovadă. Sunt convinsă că sintetizarea acestor amendamente va funcționa foarte bine în, în reuniunile de lucru deja programate. Mulțumesc, domnul Pavel. I would, I, I would firstly... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei Grisbeck, raportoare pe acest dosar și raportorilor din umbră cu care am lucrat foarte bine pe acest dosar până acum. Cred că vom avea un compromis bun pe multe dintre problemele abordate. Birourile noastre s-au coordonat foarte bine în legătură cu sumele totale obținute din executarea ordinului de confiscare și că ar trebui să se introducă un sistem de transfer între statul emitent și statul uh, care condamnă, după cum a spus predecesorul meu. De asemenea, trebuie să consolidăm uh, procedurile conform articolului 82a din tratat menționat și de către doamna Grisbeck. Sunt sigur că vom discuta foarte mult la reuniunile de raportori din umbră. În ceea ce privește non-executarea acestor ordine de înghețare și confiscare, trebuie să ne asigurăm că se înțeleg și se aplică uh, bazele legale. Trebuie să facem diferențe între cele obligatorii și cele opționale, cum ar fi ordinul de arestare, arestare european. De aceea este important să avem o Uh, legislație aliniată la nivel european în legătură cu recunoașterea juridică. Drepturile fundamentale trebuie să fie garantate, respectate și în acest sens munca mea a pus accentul pe garanțiile pentru părțile interesate. Sunt sigur că vom, ajuns la, vom ajunge la compromisuri, compromisuri bune și că acest instrument va deveni foarte eficient în lupta împotriva criminalității. Vă mulțumim, domnule Pavel, domnule Macovei. Mulțumesc! Uh, dragă nathalie dragi colegi uh, sunt uh, bucuroasă că o să avem în fine un regulament care este de strictă și imediată aplicare în toate statele membre prin care ordinele naționale de punere sub sechestru și de confiscare să poată fi executate în alte state membre deci recunoașterea reciprocă și executarea reciprocă între statele membre a ordinelor de, punere sub sechestru și confiscare. sigur că avem amendamente diferite în funcție de crezul și interesul fiecăruia câteva din cele pe care eu le am făcut la acest raport sunt de pildă aplicarea acestui regulament de recunoaștere a ordinelor de punere sub sechestru și de confiscare în toate cazurile de confiscare de exemplu confiscarea extinsă nu numai confiscarea clasică penală sau confiscarea care se face uh, în afara unei condamnări penale sau confiscarea care se face prin uh, proceduri administrative sau civile confiscarea de la a treia parte și așa mai departe așa încât să acoperim toate posibilitățile și domeniile în care punerea sub sechestru și confiscarea sunt necesare de ce tocmai pentru recuperarea banilor uh, furați în fine prin diverse modalități e vorba de corupție de spălare de bani de fraudă sau de ce infracțiune este în discuție. Uh, un alt amendament privește uh, termene foarte clare și formulare standardizate pentru toate aceste ordine naționale din toate statele membre deci toate să fie la fel să aibă aceeași formă uh, tocmai pentru a evita uh, prelungirea și neînțelegerile sau necompletarea corectă a formularelor de către un stat membru și apoi nerecunoașterea de către celălalt stat membru care trebuie să pună în executare spunând păi nu ai completat bine formularul și așa mai departe. deci termene stricte și formulare standardizate pentru toate statele membre și autoritățile polițienești judecătorești care emit astfel de ordine de punere sub sechestru sau confiscare. Uh, de asemenea uh, între motivele de recunoaștere și de aplicare a ordinelor naționale de punere sub sechestru și de confiscare uh, aș vrea să nu fie am propus să nu fie pe lista motivelor de refuz a unui astfel de ordin uh, imunitatea dacă statul în care se cere aplicarea ordinului de punere sub sechestru sau de confiscare există uh, prevederi în legi uh, care se referă la privilegii sau imunități ale unor demnitari deci o astfel de excepție să nu fie valabilă în executarea acestui regulament de asemenea în ceea ce privește drepturile victimelor uh, sigur uh, e, e foarte important ca în primul rând victimele să fie uh, despăgubite știu sistemul din italia în care o parte din banii confiscați practic sunt folosiți pentru utilizarea să spunem socială tot, în favoarea victimelor inclusiv pentru crearea de locuri de muncă și așa mai departe. Uh, e posibil să facem și asta este și în directiva confiscării și punerii sub sechestru a averilor care a fost adoptată în uh, două mii paisprezece uh, pe scurt cam acestea sunt amendamentele pe care le am depus sunt mai multe dar o să continuăm să le discutăm la întâlnirile pe care o să le avem. Mulțumesc mult! Thank you. Mrs. Vă mulțumesc, doamna Spinelli. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori încă o dată să-i mulțumesc uh, Nataliei griesbeck pentru un raport excelent, în special pentru amendamentele care solicită cu forță respectarea drepturilor fundamentale, garanțiile procedurale și reutilizarea în, în scopuri sociale a bunurilor uh, înghețate sau confiscate pentru a despăgubi victimele, familiile lor sau și firmele care au căzut pe mână criminalității organizate. Regulamentul este un instrument prețios pentru întărirea unei rezistențe mai eficiente la criminalitatea organizată. În Italia e vorba de a demonstra ceva fundamental pentru democrație și pentru extinderea legalității pe întreg teritoriul. E vorba așadar de a demonstra că diferitele organizații criminale, vorbesc aici de mafia, îndrangheta, dar și de forme noi de infracționalitate care nu se numesc uh, mafie, dar care de fapt sunt tot un fel de mafie și de a demonstra așadar că aceste organizații nu sunt invincibile. Foarte important, în opinia mea, este amendamentul 31 al uh, lui Natalie care adaugă la motivele de nerecunoaștere și neexecutare situații în care există motive serioase pentru a considera că executarea unei confiscări ar fi incompatibilă cu statul de execuție în conformitate cu articolul 6 al Tratatului cu privire la funcționarea Uniunii Europene și a Cartei. De asemenea, susțin mai multe amendamente a raportoarei și am prezentat eu însă amendamente care vizează respectarea drepturilor fundamentale și a garanțiilor procedurale, în special în cazuri de confiscări nebazate pe uh, condamnare și în cazul așa numitei confiscări extinse. Cred că și dreptul la informare este foarte uh, important uh, a tuturor părților interesate în proces, cu care am revenit iarăși cu un amendament. Mulțumesc, domnul Corau. Grazie. Bine, anche eu ringrazio. Mulțumesc. Aș dori și eu să mulțumesc raportoarei pentru munca depusă. Așa cum am avut ocazia deja să spun, principalul scop al acestui regulament, precum și altor propuneri legislative discutate de Parlament în momentul de față, este acela de a lovi patrimoniul organizațiilor criminale pentru a le slăbi capacitatea de operare. Prin amendamentele noastre am încercat să subliniem acest aspect pentru a face mai eficient și mai uh, rapid recunoașterea reciprocă de aceea considerăm că confiscarea este una dintre cele mai eficiente instrumente pentru combaterea criminalității organizate. Toate aceste ordine care sunt emise și care se încheie cu o condamnare penală uh, dar și confiscarea extinsă și confiscarea de la terți trebuie să intre în sfera de aplicare. Evident, trebuie confirmate de un judecător. Chiar dacă nu este vorba de activități uh, penale, confiscarea care nu se bazează pe condamnare reprezintă un instrument de care dispune și Italia pentru a uh, combate o criminalitate organizată foarte agresivă și este un instrument care s-a demonstrat a fi foarte eficient și pe care autoritățile italiene le folosesc în continuare și lovesc astfel cel mai rău organizațiile criminale, lovindu-le în patrimoniu. Iată deci că avem ocazia acum să ajungem la acest rezultat. Mafia funcționează ca multinaționale a infra- infracționalității și se infiltrează în economia legală și această problemă privește toate statele membre. De aceea este importantă cooperarea între diferitele autorități de aplicare a legii și cu cât avem mai multe posibilități să evină, evităm ca aceste organizații criminale să polueze economia reală, cu atât mai bine le putem învinge. În fine, aș dori să o asigur pe raportarea noastră de întreaga noastră colaborare pe pentru, pe acest dosar pentru a putea începe cât mai rapid negocierile interinstituționale pentru a putea adopta cât mai rapid acest dosar. Mulțumesc, domnule Corau. Revin acum la doamna raportor, doamna Grisbeck, dacă doriți să adăugați ceva. Merci, uh, merci vraiment. Euh. Vă mulțumesc foarte mult tuturor colegilor raportori din umbră uh, și contribuțiilor pentru în această dezbatere. Diversele idei, observații, bineînțeles că le vom lucra în detaliu la reuniunile cu raportorii din umbră. Nu voi intra în detaliu, am uh, luat notițe însă. Uh, Ideea generală este că cu toții suntem de acord în legătură cu uh, faptul că este necesară o voință politică puternică în legătură cu sistemul de compensare a, de despăgubire a victimelor și de asemenea în legătură cu ideea de a utiliza bine aceste bunuri confiscate, însă trebuie să purtăm o dezbatere în legătură cu ideea dumneavoastră să avem un sistem de recuperare de către Europol. Este o idee interesantă, originală și de asemenea în legătură cu motivul de refuz uh, uh, în caz de imunități și privilegii. Uh, am luat destul de multe, destul de multe notițe care vor Uh, pe care le voi aduce la dezbaterea noastră de marți și care dau de fapt sens uh, acestui text uh, pentru că până la urmă ține de apărarea democrației a democrației europene cu sistemul de urmărire împotriva acestui sistem mafiot care nu cunoaște frontiere și care ne obligă să conștientizăm lucrurile pe plan european și să introducem instrumente pentru a uh, urmări și condamna aceste activități uh, criminale. Mulțumesc așadar tuturor colegilor. Subscriu la formula colegului Corau și îmi doresc să avansăm rapid în acest compromis pentru a fi cât mai eficienți și pentru a avea o mai bună cooperare pentru o discuție instituțională cu Consiliul. Iată așadar uh, esențialul care este, bineînțeles, apărarea victimelor și apărarea democrației europene. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Grisbeck, mulțumesc, stimați colegi, pentru cooperare. Trecem acum imediat la următorul punct de pe ordinea de zi, prezentarea de către Comisia Europeană a celor șase acorduri de modificare a acordurile, acordurilor între Uniunea Europeană, între Antigua și Barbuda, Barbados, Republica Maurițiu, și Republica Seychelles, precum și St. Kitts și Nevis. Uh, Procedura va fi aviz, aviz conform și numai amendamente procedurale vor fi avute în vedere. Raportorul nostru este domnul Pavel. Mai întâi dau cuvântul reprezentanților Comisiei Europene pentru a ne prezenta dosarele, după care dau cuvântul domnului raportor și membrilor care doresc să ia cuvântul. Comisia Europeană are acum cuvântul. Mulțumesc, domnă președinte, stimați membri. Acest acord modifică exonerarea de la obligația de a deține vize de scurtă ședere din 2009. Se bazează pe negocierile din octombrie 2014 și reprezintă trei tipuri de amendamente tehnice. În primul rând, se schimbă definiția vizitei de uh, scurtă de, de Uh, scurtă ședere de la 3 luni pe o perioadă de 6 luni la 90 de zile pe o perioadă de 180 de zile, în conformitate cu acordurile de um, exonerare de la obligația de a deține viză de scurtă ședere și se aliniază și cu textul a acordurilor de exonerare de generația a, a doua semnată în 2015-2016 și uh, în, se înlocuiește comunitate cu Uniune. Se con, sunt aici și două declarații comune privind statele asociate și a doua privind interpretarea a, perioadei de, nou, de 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile. Vreau să vă prezint a, o actualiz o să fac o prezentare actualizată. Consiliul a adoptat o decizie pe 6 noiembrie privind semnătura și după cum v-am uh, explicat deja, negociem aceleași amendamente cu Brazilia. Acestea au luat sfârșit acum, iar acordurile pentru procedura 2 pentru pașapoarte obișnuite și, uh, pașa, și cele pentru pașapoarte diplomatice sunt uh, în vigoare de la 21 octombrie. De la 1 octombrie. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului raportor. Domnul Pavel, mulțumesc, Domnul președinte, mulțumesc comisiei. Salutăm propunerea comisiei privind uh, recomandarea cu privire la propunerea Consiliului privind aceste șase state. Nu o să le mai enumăr uh, din motive de timp. Acest uh, lucru reprezintă o adâncire a relațiilor între Uniunea Europeană și cele șase țări menționate de comisie. Acordul oferă o exonerare de vize pentru cetățenii Uniunii Europene și pentru cetățenii celor, tăi, celor șase țări în momentul în care se călătorește pentru o perioadă de maxim 90 de zile pe o perioadă de 180 de zile consecutive. Această exonerare acoperă toate categoriile de persoane, persoane cetățeni de rând, persoane uh, diplomații și sau persoane care călătoresc în scop de serviciu sau de a desfășura o activitate remunerată. Vreau să vă atrag, să atrag atenția Comisiei că uh, se va modifica acest sistem de exonerare îndată ce sistemul de intrare-ieșire va fi pus, uh, va intra în vigoare. În ceea ce privește România și Bulgaria, aceste două țări nu sunt state membre ale zonei Schengen, dar uh, au deja acces la vis și au, sunt deja, fac deja parte din sistemul de intrare-ieșire. Vreau să vă întreb cum vor afecta aceste schimbări acordurile cu aceste țări. Mulțumesc, domnule Pavel. Doamna Vergia are cuvântul. Nu doream să iau cuvântul, fiindcă acest dosar este de natură tehnică, E vorba de modificări și până la urmă se va înlesni libera circulație a cetățenilor europeni care vor putea să meargă în vacanță în aceste insule frumoase. Nu sunt probleme, nu cred totuși că uh, nu sunt probleme, dar uh, am avut ocazia să mă ocup cu doamna Gabriel de aceste acorduri și vreau să vă spun că noi, în mod sistematic, am uh, insistat ca aceste acorduri să nu, ne, să nu ajungă la noi odată ce au fost puse în aplicare. Și am înțeles că a fost deja pus în aplicare pe 31 octombrie un acord cu Brazilia. Mă întreb dacă Comisia nu își bate joc în continuare de Parlamentul European cum trebuie să ne exprimăm pentru ca drepturile noastre să fie respectate și să nu mai fim, să nu se mai ceară acordul după ce a intrat în vigoare uh, un acord. Nu e corect așa ceva și uh, cred că ar trebui și să discutăm și la reuniunea coordonatorilor și să trimitem o scrisoare uh, oficială comisiei. Doamna Gabriel a cerut acest lucru și s-a făcut deja. Ar fi bine ca Uh, comisia să ia note de această situație. Nu suntem aici ca să punem ștampila pe acorduri, ci pentru a le ratifica în, am, în uh, amonte. Altfel, textul nu mai are niciun, nicio noimă. Mulțumesc, doamna Valero. Mulțumesc, o să vorbesc suedeză. Deci puneți-vă căștile. Noi, verzii, sprijinim, bineînțeles, exonerarea de obligația de a deține viză pentru multe țări și ne dorim uh, să existe cât mai puține piedici între țări, pe cât cu putință frontierele deschise sunt un lucru bun, nu numai pentru Europa, ci și pentru lumea întreagă. Bineînțeles, astfel vom avea cetățeni mai, mă scuzați, societăți mai deschise în Uniunea Europeană și în restul lumii și să stabilesc contacte mai strânse între diversele părți ale lumii. Am uh, exonerat de obligația de viză multe țări și sperăm că lista acestor țări va crește. Se dezvoltă totuși un sistem uh, paralel, e vorba de, este de permisele de intrare. Deci se pierde pe de o parte ceea ce câștigăm de pe urma exonerării vizelor. Sper să se urmeze poziția Parlamentului, poziția votată și să se elimine unele aspecte ale propunerii comisiei Sper să se elimine aspectul referitor la educație care intră sub uh, ERTIS, care s-ar putea să necesite uh, să aibă niște um, uh, cerințe mai stricte decât vizele. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, vorbim aici despre o modificare a acestor uh, acorduri. Acestea sunt modificări tehnice care țin cont de schimbările survenite în legislația europeană. După intrarea sa în vigoare din 2014, aceste acorduri însă nu vor ține cont de alte schimbări care au avut loc uh, în alte legislații relevante. Ar trebui să ținem cont de faptul că acordurile noastre cu multe țări au fost făcute cu mult timp în urmă. Eu sunt raportor din umbră și cred că ar trebui să dăm undă verde tuturor acestor acorduri. Mulțumesc! Mulțumesc! Dar fiindcă i s-a adresat o întrebare comisiei, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc uh, pentru această întrebare privind România și Bulgaria. S-ar putea să nu fie nici măcar o problemă pentru România și Bulgaria până în 2020, când sistemul intrare-ieșire va fi aplicat, fiindcă până atunci ambele țări vor aplica achiul zonei Schengen, dar în afară de România și Bulgaria s-ar putea să fie o problemă pentru Croația și poate pentru Cipru și, și sunt vizate aici toate acordurile de exonerare a vizelor, nu numai cele șase de astăzi, ci toate cele 30 de acorduri de exonerare. Deci acum dorim să armonizăm toate acordurile de exonerare a vizelor și vreau să să-i răspund doamnei Vergia, spunându-i că armonizăm aceste acorduri cu legislația europeană care a fost deja adoptată de Parlament și de Consiliu. Sunt doar, amen- sunt doar modificări tehnice și oricum nu aveam un mandat de a merge mai departe. După cum știți, sistemul de intrare-ieșire, regulamentul uh, privind sistemul de intrare-ieșire a fost adoptat de Consiliu doar de curând. Dacă nu mai e nevoie de uh, modificări după adoptarea uh, regulamentului, oricum pas, va fi pasul următor după um, intrarea în vigoare a regulamentelor și în ceea ce privește acordurile de exonerare în mod consecvent. În ceea ce este a doua întrebare, cred că s-a strecurat o neînțelegere aici. Vreau să vă spun că acordul cu uh, Brazilia nu a intrat în vigoare, nici pe departe. Și am uh, informat Parlamentul la începutul negocierilor pe 8 august a fost trimisă o scrisoare președintelui Libe și profităm de această ocazie pentru, că, pentru a vă informa de, despre evoluția negocierilor, pentru a vă ajuta să, a, să puneți în aplicare aceste trei amendamente tehnice care armonizează cele două acorduri cu Brazilia și cu restul legislației europene care este la ora actuală în vigoare. Însă, Comisia nu a adoptat propunerile de decizia Consiliului pentru uh, semn, uh, semnare și uh, aviz conform și uh, odată ce se va face acest lucru, bineînțeles, propunerile vor fi trimise Parlamentului și Consiliului și atunci uh, vom avea nevoie de avizul conform al Parlamentului European. Mulțumesc! Uh, între pe raportor dacă mai are ceva de adăugat. Domnule Pavel, nu. Foarte bine. Atunci, uh, prezentarea proiectului de raport va avea loc pe 19 și 20 februarie la reuniunea Libe. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Am ajuns la ultimul punct pe ordinea de zi. Sper că toată lumea e prezentă pentru a putea începe acest punct. Este vorba despre raportul Comisiei Europene privind progresul în România și Bulgaria în conformitate cu mecanismul de verificare și uh, um, cooperare. Raportul a fost publicat pe 15 noiembrie 2017 și domnul Williams Uh, domnul director Williams are cuvântul pentru a ne face prezentarea acestui raport. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, stimați uh, membri. Mă bucur foarte mult că am ocazia de a vă prezenta cele două rapoarte. Aceste rapoarte au, trebuie percepute ca o actualizare Rapoartele generale au, um, au trecut în revistă situația pe o perioadă de 10 ani și uh, au avut o vedere de ansamblu, ceea ce a dus uh, la finalizarea uh, MCV, identificând niște pași care, dacă ar fi fost aplicați, ar fi permis României și Bulgariei să, să respecte orientările și concluzia Comisiei ar fi fost de finalizarea mecanismului. Asta ar fi fost suficient dacă evoluția ar fi fost una de progres clar și s-ar fi putut finaliza uh, MCV-ul în cadrul mandatului Comisiei. Comisia își menține angajamentul de a menține analiza situației în strânsă colaborare cu autoritățile române și bulgare și uh, cu contribuția contribu uh, societății civile și altor state membre. Luăm rapoartele pe rând acum. Pentru Bulgaria, raportul din ianuarie a identificat 17 recomandări specifice, iar acest raport concluzionează că s-a înregistrat progres și uh, arată că procesul de reformă a căpătat nou avânt din luna mai și s-au dus mai departe acțiuni care au fost începute în 2016. Guvernul a, do, dorește să finalizeze foarte multe reforme importante până la finele anului. Dar alegerea unui nou uh, um, Consiliu Superior al Magistraturii dă un nou avânt și posibilitatea de a avea un, o reputație uh, fără pată de acum înainte. S-a folosit sistemul și principiul un magistrat, un vot, chiar dacă pentru cota parlamentară sistemul a fost criticat de societatea civilă. S-a spus că nu există o dezbatere reală, nu există o dezbatere reală. Și uh, alte chestiuni pentru noul Consiliu au inclus uh, nominalizările și volumul de lucru inegal între curți, iar uh, acum uh, au venit intrat în joc și competențele noi. Alte recomandări uh, cu privire la justiție se referă la um, rezultatele analizei um, procura, um, procuraturii de anul trecut și procedurii penale. Era important să existe un proces legislativ bazat pe incluziune, care să includă dezbatere publică și consultarea părților implicate. Societatea civilă și-a exprimat uh, îngrijorări, iar acest uh, lucru um, rămâne un element cheie în ceea ce privește reformele. Combaterea corupției a apărut în raportul din ianuarie ca fiind un domeniu unde nu s-a înregistrat foarte mult progres. Principala recomandare a fost uh, reforma cadrului legislativ cu o agenție unificată și eficientă anticorupție. Iar legislația acum a ajuns în, în uh, fața adunării naționale și e nevoie de mai mult de lucru înainte de a pune pe picioare o nouă instituție. Recomandările au cerut și o foaie de parcurs pentru a rezolva neajunsurile în ceea ce privește combaterea corupției și un mecanism de raportare publică. Acestea sunt foarte importante pentru, o, pentru a avea un bilanț eficient în ceea ce privește anchetele și um, aducerea în instanță a celor vinovați de corupție. Se încearcă combaterea corupției și la nivel guvernului. Recomandările au cerut să se ia măsuri în ceea ce privește achizițiile publice și sectoarele de risc și s-au uh, luat măsuri deja în acest domeniu. Iar în ceea ce privește uh, lupta împotriva crimei organizate, raportul din uh, ianuarie recunoaște Uh, evoluțiile din ultimii 10 ani și uh, faptul că, că instituțiile din 2012 au început să aibă un bilanț coerent în ceea ce privește condamnările de cazuri de crimă organizată și confiscările de active ilegale. Deci, uh, se, deci s-a înregistrat progres, dar acest lucru nu trebuie să fie Uh, periclitat de schimbările instituționale. Concluzia generală este, chiar dacă nu putem spune că toate orientările au fost uh, rezolvate în mod satisfăcător, uh, progresul este mulțumitor și credem că recomandările vor fi definitivate în viitorul apropiat. Acum, în ceea ce privește România, și vreau să vă spun că perspectiva de 10 ani din ianuarie a arătat că România a registrat un progres foarte mare și reformele sunt aproape de final, iar justiția a dovedit profesionalismul în repetate rânduri și în egală măsură independența sa. Acest lucru s-a oglindit în bune rezultate a instituțiilor justiției în lupta împotriva corupției. Raportul din ianuarie a stabilit 12 recomandări cheie care se bazează pe răspunderea și responsabilitatea necesară din partea instituțiilor românești și pe consolidarea garanțiilor necesare pentru a asigura irreversibilitatea rezultatelor. Acest raport a identificat progres în ceea ce privește o mare parte a acestor recomandări și o să vă enumăr aceste domenii. În ceea ce privește independența justiției, recomandările se concentrau pe două chestiuni. În primul rând, este vorba despre un sistem robust și independent în ceea ce privește numirea procurorilor uh, uh, cu sprijinul Comisiei de la Veneția. Acest uh, lucru ține de amendamentele propuse uh, legii justiției, apoi uh, un cod de conduită parlamentar pentru a proteja independența judiciară. Acest uh, cod a fost aplicat, iar a, fost adoptat, iar aplicarea sa va arăta dacă rezultatele sunt cele dorite. În ceea ce privește reforma justiției, se dorea mai multă stabilitate prin coduri legale și printr-un prin promovarea unui proces legislativ transparent care să țină cont de consultarea sistemului judiciar și a altor părți implicate. Chiar dacă s-a înregistrat progres în unele domenii, se notează în raport și uh, cazuri care au îngreunat uh, stabilitatea. E vorba de um, ordonanța de urgență numărul 13 din februarie. De la publicarea raportului din ianuarie, s-au luat măsuri și nu a existat uh, ocazia unei dezbateri și consultări. Acum există o comisie specială în Parlament pentru a consolida dialogul între justiție, Parlament și guvern, ceea ce s-ar putea să ducă la, o, niște, la un proces de amendare mai consecvent. Procesul actual fiind o ocazie de, de, de reformare a legii uh, justiției, fiind uh, o astfel de ocazie. Iar uh, importanța sistemului judiciar reprezintă un element de mare însemnătate. Noul Consiliu Suprem al Magistraturii și-a început uh, mandatul recent, s-a confruntat cu probleme, dar a arătat că este gata să ia decizii grele. Iar în ceea ce privește integritatea, au, uh, s-au luat pași importanți în ceea ce privește recomandările cu privire de sistemul de prevenire, o nouă inițiativă care dorește să preîntâmpine interes, conflicte de interese în ceea ce privește achizițiile publice și au apărut deja primele rezultate. O altă recomandare s-a referit la transparența privind monitorizarea uh, parlamentară a deciziilor luate în domeniul conflictelor de interese și, a, și uh, urmează să fie aplicat uh, acesta în cazuri unde nu s-au luat încă sancțiuni de către Parlament, iar prin acest sistem se va înregistra progres rapid pe baza acestor recomandări. Iar în ceea ce este corupția la nivel înalt, uh, dat, uh, fiind concluziile din ianuarie în ceea ce este succesul combaterii corupției la nivel înalt, se dorește menținerea acestui bilanț. A existat o singură recomandare în acest sens în luna ianuarie, iar în ceea ce este răspunderea uh, deciziilor privind ridicarea imunității parlamentare se recomandă criterii în ceea ce privește luarea acestei decizii pentru a asigura că deciziile au un temei juridic. În ciuda faptului că există niște prim pași în acest sens, raportul concluzionează că mai e de muncă aici. Iar în ceea ce privește corupția, combaterea corupției la toate nivelurile, uh, Strategia Națională Anticorupție este un pas înainte, dar e nevoie de mai multă muncă și de mai multă prioritate la nivel politic, iar uh, recomandarea privind Agenția Națională de uh, Gestionare a Bunurilor Indisponibilizate, uh, aici s-a înregistrat un progres semnificativ. S-a înregistrat progres, deci, privind uh, un număr important de recomandări, dar uh, s-a pierdut avântul uh, general. Există și riscul de redeschidere a unor chestiuni care se erau considerate rezolvate în raportul inițial. E vorba de independența justiției, care reprezintă o sursă de îngrijorări. Comisia consideră că dacă va exista cooperare între instituțiile statului, și uh, dacă um, realizările de până acum vor rămâne în picioare și independența justiției va fi garantată, România va reuși uh, să împlinească recomandările MCV în viitorul apropiat. Concluzionez spunând că cele două uh, rapoarte sunt um, un, un, o bornă importantă și evaluarea, și rămâne să vedem care va fi evaluarea de anul viitor. Comisia uh, rămâne la dispoziția celor două state membre pentru colaborare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! S-au înscris la cuvânt patru persoane, începând cu doamna Macovei, domnul Radov, domnul Gureanu și doamna Gomez. Ok, then uh, Mrs. Macovei. Doamna Macovei, aveți cuvântul. Mulțumesc Um, este cel mai dur mesaj pe care comisia europeană îl trimite către românia și mă refer la toate rapoartele mcv de până acum. Uh, comisia avertizează că există riscul redeschiderii unor chestiuni care au fost considerate închise în raportul trecut așa cum a precizat chiar acum și reprezentantul comisiei redeschiderea unor capitole considerate încheiate este un mare pas înapoi făcut chiar de uh, nu de țară adică e un mare pas înapoi pentru țară dar pasul înapoi este făcut de guvernarea uh, psd alde care își încalcă angajamentele luate de românia. Uh, aceeași guvernare psd alde declară în mod repetat că nu mai e nevoie de mcv în românia dar dacă sub monitorizarea comisiei când încă avem mcv această guvernare și acești politicieni încalcă în mod repetat recomandările din mcv atunci cum poți să spui că nu mai e nevoie de mcv? respectă și fă ce spune raportul mcv și toate aceste recomandări nu le ignora și atunci sigur se va ridica de la sine. Uh, comisia europeană ne spune tot în acest raport că provocările la adresa independenței sistemului judiciar reprezintă o uh, sursă de îngrijorare o mare sursă de îngrijorare. știm cu toții despre ce este vorba nu o să intru în detalii e vorba de modificarea celor trei legi ale justiției într o procedură de urgență nu știu pentru cine este urgența uh, și uh, practic aceste modificări subordonează politic uh, justiția de asta este comisia îngrijorată chiar de independența justiției. Uh, deci practic după zece ani de zile în care uh, instituțiile anticorupție și instituțiile judiciare din românia au făcut pași corecți pentru consolidarea reformelor și aplicarea legii egale pentru toți acum politicienii care guvernează și majoritatea parlamentară ne fac pași înapoi diferența între instituții și voința politică totdeauna a existat asta și întotdeauna dar acum mai mult ca niciodată voința politică a acestui guvern repet psd alde este să facă pași înapoi și nu le pasă nici de aceste rapoarte. de exemplu uh, am auzit iarăși de la reprezentantul comisiei acum că uh, s a cerut acum o săptămână când a apărut raportul s a cerut uh, uh, ca parlamentul româniei guvernul româniei să ceară opinia comisiei de la veneția asupra unor chestiuni pe care vor să le modifice în legile justiției. deși a cerut asta în raport săptămâna trecută comisia astăzi uh, președintele comisiei parlamentare care se ocupă de aceste modificări domnul iordache fostul ministru care a adoptat uh, noaptea ca hoții ordonanța de urgență treisprezece a declarat că nu va cere opinia comisiei de la veneția că nu e momentul să ceară opinia comisiei de la veneția. deci la o săptămână după ce comisia europeană ne spune în mcv în raportul mcv cereți părerea comisiei de la veneția președintele acestei comisii parlamentare spune nu vom cere părerea comisiei de la veneția. Uh, singurul lucru pe care vreau să l transmit pentru românia și pentru români este că aceste recomandări trebuie puse în aplicare trebuie puse în aplicare și nu călcate în picioare tocmai pentru că tocmai pentru că țara trebuie să meargă înainte și nu mai, nu mai putem să o lăsăm să fie trasă înapoi tot timpul de acești politicieni. deci cine își iubește țara trebuie să o ducă înainte nu să o ducă înapoi așa cum face psd și alde. mulțumesc. Mr. Radev. Mulțumesc, domnule Radov. Mulțumesc, domnule președinte. Stabilitatea politică și uh, progresul înregistrat pe marginea recomandărilor Iată elementele importante din acest uh, raport al Comisiei privind progresele înregistrate de Bulgaria pe marginea MCV-ului. Luăm notă că acesta este cel mai pozitiv raport privind progresul Bulgariei. Iar acest raport evaluează în mod pozitiv acțiunea guvernului. Noi am reușit să să prindem din urmă, să rezolvăm întârzierile cauzate de alegerile anticipate. Vreau să felicit Comisia Europeană pentru consecvența sa din ultimele două rapoarte care conțin criterii limpezi un lucru care nu reieșea clar în rapoartele anterioare. Raportul acesta nu conține noi recomandări și pentru prima dată oferă o perspectivă clară în ceea ce privește finalizarea, încheierea MCV-ului care se va, lucru ce se va întâmpla, care se va întâmpla dacă reformele vor continua în aceeași direcție. Cu aceste recom- cu aceste recomandări, dacă aceste recomandări vor fi îndeplinite, mecanismul de cooperare și verificare va fi finalizat. MCV-ul a ajuns la capătul utilității sale, iar acum uh, are mai degrabă o natură de discriminare. Este folosit de partidele politice, mai ales în campaniile electorale. Anul trecut, s-a solicitat un nou mecanism aplicabil tuturor țărilor europene și nu numai României și Bulgariei. Sperăm să, să se finalizeze acesta în curând. Mulțumesc, domnul Ungureanu. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că nu e nevoie să vă reamintesc uh, că, că Uh, asta se întâmplă din 2007 și, uh, după părerea mea, am intrat într-un fel de ritual, să zicem, sau într-un fel de sărbătorire a următorului raport. Într-un an sunt uh, probleme cu autoritățile naționale care sunt contrabalansate de progrese consecvente și remarcabile. Anul următor avem uh, progres remarcabil care este contrabalansat de eșecuri. Într-un an uh, România România e mai rău decât Bulgaria, în anul următor Bulgaria e mai rău decât România. Ne întrebăm dacă nu cumva mm, e inutil uh, acest uh, mecanism. Nu, pentru că sunt două consecințe, ambele negative. Prima este că România și Bulgaria rămân la nesfârșit în afara zonei Schengen. A doua consecință, care este și mai gravă după părerea mea, este că atât uh, Uh, guvernele, că atât guvernul românesc cât și bulgar, vor uh, încălca în continuare legea și uh, vor continua cu corupția pentru că știu foarte clar că nu contează, fiindcă indiferent ce fac sau ce nu fac, MCV-ul nu va fi o consecință a acțiunilor, ci doar a deciziilor politice care nu țin de ei. Deci, Sper ca MCV-ul să fie finalizat cu succes, dar din păcate cred că nu se va întâmpla așa ceva. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Zipel are cuvântul. Mulțumesc. Din păcate, eu uh, am avut mai multe ocazii să um, ascult uh, discuții despre aceste rapoarte nenumărate rânduri și mi-amintesc că în ultim, că uh, cu ultimele ocazii s-a spus că da, se registrează progres, dar mai e cale lungă de bătut. Și uh, aici mă alătur colegului care a menționat problemele și impresia mea este că, în ciuda progre- progresului realizat în ultimii ani, s-a luat o decizie politică de a nu finaliza MCV-ul, fiindcă uh, statele membre nu vor să primească aceste țări în zona Schengen și dezbaterea aceasta este lungă. Cu toate acestea, sunt unele aspecte care trebuie ridicate și vreau să fac un comentariu în ceea ce privește uh, contactarea Comisiei de la Veneția, dacă trebuie să facă acest lucru de către unele țări. Vreau să vă spun că nu numai unul sau două state membre nu sunt dispuse să uh, Uh, ceară opinia, să se coopereze cu Comisia de la um, Veneția, dar aceste țări nu au un mecanism de cooperare și verificare, asta este diferența. Acum, când vine vorba de România, în acest caz, uh, ni se spune că s-a înregistrat progres, dar ni se spune dar uh, sunt în continuare criticate unele aspecte, dar vreau să știu foarte clar, fiindcă am avut deja o dezbatere în plenară acum câteva luni privind România și aș vrea să știu cum stau lucrurile, fiindcă, din păcate, nu am putut să uh, citesc întreg raportul, care au fost propunerile de măsuri legislative atunci și care sunt propunerile care se fac acum, concret, care sunt diferențele dintre atunci când am avut o dezbatere privind România, o dezbatere în plenară și care este situația și care sunt regulile acum. Ne puteți da niște exemple concrete ce s-a schimbat între timp uh, în practică sau în ceea ce privește propunerile uh, făcute. Vă mulțumesc, doamna Gomes. Nu o să fac comentarii asupra strategiei de orientare politică de-a lungul anilor, așa cum s-a sugerat în uh, comentariile antevorbitorilor mei. Dar vreau să vă spun ce am uh, Um, um, ce-am aflat eu în uh, deplasarea din România la invitația colegului Ivan, când am discutat cu, cu societatea civilă și cu mass media despre problemele cu care se confruntă România în ceea ce privește corupția și combaterea corupției sau lipsa de combaterea corupției puteți spune că oamenii luptă împotriva corupției, au ieșit pe stradă, au ieșit la proteste iarna, în fiecare zi, pentru a manifesta împotriva unei propuneri legislative care, uh, care împiedica combaterea și pedepsirea corupției. Și uh, m-am întâlnit cu acești oameni și am fost impresionată de calitatea discursurilor și de anchetele pe care le-au făcut în condiții foarte grele și ei recunosc cele spuse cu privire la progresul realizat în ceea ce privește rolul justiției. Dar erau foarte îngrijorați de situația generală în ceea ce privește combaterea corupției. Trebuia să vorbim și despre spălarea de bani în contextul uh, uh, Panama Papers și în uh, țara mea și exemplu țării mele unde acțiunile la purtător au fost uh, interzise pentru a aplica a patra directivă de combaterea spălării banilor. Acest lucru este un subiect important în România, fiindcă uh, există bănuiel că un număr foarte mare de contracte prin achiziții publice uh, unde intră fonduri europene, terenuri uh, cu un impact asupra mediului conjurător, sunt, uh, sunt afectate endemic de corupție. Și îmi dau seama că aici nu e vorba doar de România, nu e vorba doar de credibilitatea autorităților în ochii românilor, este vorba de propria noastră credibilitate a Uniunii Europene de credibilitatea comisiei. Deci uh, mă alătur colegei Sipel, care spune că avem nevoie de o abordare politică adecvată din partea comisiei, nu uh, pentru nu știu ce strategie și dacă asta înseamnă că trebuie să-i se ceară comisiei de la Veneția să facă ce trebuie să facă, să ia inițiativa uh, pentru a se implica acolo unde e nevoie, atunci să facem acest lucru, fiindcă nu mai putem să continuăm cu această abordare de mântuială care oscilează de la an la an, care e de mântuială până la urmă. Și vă spun serios, m-am întâlnit cu oameni, cu români care sunt foarte îngrijorați și sunt gata să-și asume răspunderea. Deci haideți să-i ajutăm. Mulțumesc, domnul Stanislav. Stanishev, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte am privilegiu sau poate nu privilegiul de a urmări de la început acest raport din 2007. Iar concluzia mea este că dacă la începutul acestui proces mecanismul era un, un, un stimulent politic puternic pentru guvernele pentru guvernul din Bulgaria. Mă refer la Bulgaria aici, pentru care făcea să, să adopte reformele necesare cu timpul a devenit mai mult decât un ritual care nu prea are nicio valoare. Fiindcă la început, uh, în țara mea, fiecare raport este, era, era așteptat cu foarte multă nerăbdare, cu uh, foarte multă cu teamă și acum nu este decât un exercițiu de rutină care nu mai stârnește niciun fel de emoție și uh, uneori are efectul uh, invers. Iar eu cred că abordarea generală a Comisiei este problematică. Vreau să vă reamintesc că unul dintre criteriile introduse de la început uh, îl reprezintă a, a fost, uh, a fost uh, hotărât în 2007, se referă la refer, referitor la reforma constituțională, nu, a mai, nu s-a mai menționat în niciun raport și anume că acest element a fost deja bifat și că a ieșit din discuție ceea ce este foarte îngrijorător. Iar acest mecanism uh, merge mai departe, fără niciun, uh, nicio perspectivă clară de a schimba lucrurile în contextul în care chitele de la Copenhaga, care se referă la democrație, drepturile omului, statul de drept, sunt călcate în picioare în multe state membre ale Uniunii Europene și dacă dorim ca instituțiile europene să fie luate în serios, avem nevoie de un mecanism uh, al Uniunii Europene care să evalueze uh, democrația și statul de drept în toată Uniunea Europeană, în toate statele membre. Să nu fie selectiv și să nu fie folosit ca acum pentru România și Bulgaria ca un uh, instrument pentru alte chestiuni politice. S-a vorbit deja despre Schengen. Vă spun pe șlau ce se întâmplă la Consiliu cu amânarea de ani de zile a, a aderării României și Bulgariei la Schengen. Știind prea bine că cele două țări s-au angajat pe deplin și și-au îndeplinit toate criteriile de, a, de a uh, aderare, este revoltător și se subminează credibilitatea Uniunii Europene, se creează impresia unor standarde duble și asta din cauza unor chestiuni politice interne uh, în aceste țări. Fiindcă au fost alegeri într-o țară, nu o să spun despre ce țară e vorba, fiindcă știm cu toții și apoi într-o altă țară și într-o altă țară, deci uh, s-a amânat uh, aderarea la zona Schengen. Deci dacă vorbim despre lucrurile care subminează încrederea în Uniunea Europeană, am putea să menționăm acest lucru ca exemplu. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Stanicev, domnul Buda. Doamna președintă, pentru că îmi dați cuvântul, uh, deși nu sunt membru acestei comisii, însă dat fiind faptul că vorbim despre România, mă interesează foarte mult uh, uh, tot ceea ce se discută despre țara mea și în același timp aș spune că raportul MCV a surprins în mod corect câteva aspecte sau aspectele care se întâmplă în România. Într-adevăr, am avut progrese, dar în același timp trebuie să recunoaștem și o spun asta cu mâhnire deoarece patru ani de zile am fost președintele Comisiei Juridice în Camera Deputaților, în Parlamentul Național, încercând să implementez legislația uh, la, la nivel european, astfel încât uh, să înlăturăm aceste MCV. Uh, din păcate, astăzi, într-adevăr, sunt câteva uh, agresiuni, aș vrea să spun așa, în termeni, mă rog, ușor, dacă nu chiar pot să fiu ca și mai dur, din partea guvernării PSD-ALDE, um, prin care, într-o formă sau alta, încearcă să politizeze um, justiția, fie dacă gândim doar la ceea ce înseamnă subordonarea inspecției judiciare ministrului justiției sau posibilitatea procurorului, de exemplu, de a ierarhii uh, superior de a infirma soluția pe alte mei decât uh, de legalitatea celui uh, din subordinea sa. Sigur, sunt și lucruri bune, cum se put în discuție astăzi, în România, de exemplu, limitarea sau stabilirea unei vârste minime de la care poți să intri în, în magistratură, dar, din păcate, lucrurile care afectează independența justiției sunt uh, destul de serioase și de aceea un ochi asupra din partea Comisiei uh, este binevenit. Sigur, putem să discutăm uh, de derapajele care au loc și în celelalte state membre ale Uniunii Europene, care nu le putem neglija. Avem Polonia și știm foarte bine că s-a discutat despre această chestiune sau și alte, și alte state. Însă ceea ce deranjează foarte mult, doamna președintă, stimați colegi, este pentru noi intrarea României și a Bulgariei în spațiul Schengen. Mi se pare inadmisibil din partea Comisiei și v-aș ruga, distinși reprezentanți ai Comisiei, să rețineți că acest lucru este profund um, dezaprobat de, de cetățenii din România, și anume de a condiționa intrarea României în spațiul Schengen de ridicarea MCV-ului. Atât România, și, și, mă rog, și Bulgaria, fără să am date tehnice, dar România știu că și-a cumpărat aparatură de sute de milioane de euro din statele membre ale Uniunii Europene, nu vreau să dau nume, că nu are importanță, da? pentru a deveni un factor de stabilitate și de securitate în regiune. Și cu toate acestea, din păcate, nu suntem primiți în spațiul Schengen și mi se pare o profundă nedreptate față de România. Și închei, doamna președinte, printr-o recomandare pe care o fac de asemenea Comisiei, um, fără sigur să pun niciun fel de virgulă legat de activitatea uh, lor, dar ar putea, pentru că eu vin din Comisia de Agricultură și Comisia de Dezvoltare Regională, acolo unde se discută de absorția fondurilor europene, cred că ar trebui uh, găsite formule astfel încât să fie statele membre, uh, să spun așa, coordonate în așa fel încât ceea ce se întâmplă într-un stat membru uh, să nu fie infracțiune în celălalt stat membru, adică să se găsească un ghid de bune practici în ceea ce înseamnă absorția fondurilor europene, unde suntem deficitari, din păcate, toate statele membre ale Uniunii Europene. Mulțumesc! Thank you. Mrs. McAvey, you wanted... Vreau să corectez o eroare comisia europeană niciodată nu a legat mcv raportul mcv de intrarea româniei și bulgariei în spațiul schengen niciodată. a fost un singur stat care a spus olanda acum câțiva ani de zile patru cinci ani de zile deci un singur stat care a spus am vrea două sau trei rapoarte mcv bune unul după altul atât dar comisia europeană niciodată nu a făcut această legătură și nici în consiliu nu se face deci nu, e adevărat că nu intrăm în schengen uh, din acest motiv nu intrăm pentru că avem politicieni care mint care fură nu știu care nu stau care nu fac față la masa negocierilor care nu știu să negocieze intrarea româniei în schengen dar nu e legat de mcv mcv ul e pentru justiție independentă și oamenii da vor dreptate repet și eu vreau intrarea româniei în schengen și tocmai de asta vă atrag atenția tuturor celor care faceți legătura că nu este reală această legătură. mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Ce scuze, doamnă președinte. După asta vreau să adaug și eu că s-ar putea... Da, poate că nu există un document oficial, dar statele membre în ultimii ani ne-au spus în repetate rânduri că din cauza uh, uh, MCV-ului nu permit acestor două state membre să intre în zona Schengen. Deci haideți să nu mai spunem minciuni nici aici în sală și, așa cum a spus unul dintre colegii noștri, s-a făcut referire la Polonia, să nu uităm că de șase ani de zile avem probleme cu Ungaria și sunt de acord. Dacă începem să numim state membre, ar trebui să numim toate statele membre unde sunt probleme și să nu alegem un stat sau două după cum ne place nouă de, de câte știu eu. Uh, au existat mai multe recomandări din partea Comisiei la Veneția pentru Ungaria. Acum, haideți să dăm din nou cuvântul Comisiei. Thank you very much and, and uh, thanks to... Mulțumesc. Comments on the report. Aș dori să mulțumesc tuturor membrilor Comisiei pentru comentariile prezentate pe marginea acestui raport. Vă aduceți aminte probabil că președintele Juncker în uh, alocuțiunea cu privire la starea Uniunii a spus că Um, un mecanism de monitorizare ar fi un instrument universal pentru mandatul acestei comisii. MCV-ul, pe de altă parte, a fost un mecanism stabilit uh, la aderare și de aceea de atunci curg aceste rapoarte. Juncker was, was, uh, very... Președintele Juncker a fost de asemenea clar în ceea ce privește poziția Comisiei legată de aderarea la Schengen a României și a Bulgariei. Cred că nu a lăsat niciun fel de îndoieli în această privință. Iar în raportul din ianuarie s-a menționat în mod uh, clar faptul că Comisia nu susține această legătură ceea ce rămâne în continuare poziția Comisiei. Aș dori să subliniez și eu un punct uh, menționat de domnul Radev cu privire la recomandări. Dorind să confirm că recomandările formulate de Comisia în ianuarie sunt aceleași ca și cele de acum. Deci, uh, aceste luni n-au dus la modificarea acestor recomandări. Comisia consideră în continuare că aceștia sunt pașii care trebuie întreprinși pentru ca apoi Comisia să fie în măsură să recomande că au fost îndeplinite condițiile. Așadar, așteptăm uh, cu interes să colaborăm în continuare cu aceste două state membre pentru a ne asigura că aceste recomandări pot fi aplicate cât de curând posibil. Mulțumesc! Mulțumesc! Iată că am ajuns la finalul acestei reuniuni de astăzi. Următoarea reuniune este pe 27 și 28 noiembrie. O seară plăcută, dragi colegi!